Dorește cineva să comenteze pe marginea ordinii de zi? Dacă nu, putem considera ordinea de zi adoptată. Procesele verbale de la ultima întâlnire le aveți. Dacă până la sfârșitul ședinței nu aveți niciun comentariu asupra lor, atunci le vom considera adoptate. Anunțurile președintele acum. Evident, această întâlnire este transmisă pe internet și astăzi și mâine vom avea regim lingvistic complet de interpretare, cu excepția limbilor malteze, letonă, estoniană și suedeză. Așadar, acum avem uh, o nouă președinție a Consiliului, președinția belgiană și alături de noi se află trei miniștri. Avem marea plăcere de a le ura bun venit astăzi aici. Mai întâi, ministrul culturii a sectorului audiovizual, sănătății și egalității de șanse a comunității franceze din Belgia. Sper că am uh, menționat corect titlul. După cum știți, Belgia este un stat federal și din acest motiv există reprezentanții diferitelor comunități astăzi aici. Așadar, doamna ministru Lanan, cum spuneam, este ministrul culturii, sectorului audiovizual, audiovizual sănătății și libertății de șanse în comunitatea franceză din Belgia. După cum știți, avem uh, rapoarte interesante uh, în comisie, raportul Schmidt privind industrie culturale uh, și alte câteva documente interesante. Și de asemenea raportul referitor la Europeana, o inițiativă foarte importantă pentru definirea culturii europene și aici e foarte important Uh, să încercăm să implicăm uh, uh, sponsori pentru acest program. Sigur, Consiliul și statele membre vor avea un cuvânt important de spus din această chestiune. Apoi avem o declarație privind sistemul cinematografic și protecția moștenirii audiovizuale și avem de asemenea eticheta de moștenire de patrimoniu și știți că această problemă a strânit discuții uh, aprinse. Sper că vom avea o abordare comună în cele din urmă asupra acestei chestiuni și că vom putea să ne stabilim o poziție foarte clară față de Consiliu. Acum propun să vă ofer aproximativ 15 minute pentru fiecare ministru să facă o prezentare în legătură cu activitatea sa. Aș vrea de asemenea să invit pe colegi să pună întrebări specifice și care să aibă legătură cu intervențiile ministrilor, pentru că după aceea vom discuta cu ministrii sportului, tineretului și educației. Aveți cuvântul, doamna ministru, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor uh, deputați, am marea plăcere să mă prezint astăzi în fața dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinie asupra priorităților pe care președinția belgiană uh, le va apăra și le va susține în următoarele șase luni. Dinamismul comisiei în care uh, sunteți membri este recunoscut și apreciat și sunt sigură că vom avea o colaborare fructuoasă. Permiteți-mi deja să insist asupra faptului că și eu și toată echipa care mă va ajuta în timpul acestei președinții, voi fi, vom fi gata să avem discuții ori de câte va fi nevoie pe orice temă precisă. Pentru a aborda în mod mai precis prioritățile președinției belgiene, vreau să vă asigur de următorul lucru. Deși suntem încă într-o fază de negociere în vederea formă, formării unui nou guvern federal, Belgia va face tot ce ține de ea pentru ca președinția belgiană să fie la înălțimea așteptărilor pe care atâția dintre noastre le aveți față de ea. De altfel, cultura și audiovizualul, uh, care sunt de competențe exclusive ale comunităților, uh, impactul uh, recentul recentelor alegeri va fi absolut zero în ce privește modul de gestionare a acestor subiecte. Deși eu sunt ministru al culturii și audiovizualului a guvernului comunității franceze din Belgia, programul pe care va avea onoarea să-l uh, prezint în fața dumneavoastră în câteva clipe este totuși un program belgian și el a fost făcut în strânsă colaborare cu colegii din comunitățile flamandă și din germanofonă și contactele între administrațiile noastre sunt permanente și excelente. Uh, vreau să mă refer acum la prioritățile președinției belgiene în domeniul culturii și audiovizualului. Acestea au fost stabilite în colaborare cu partenerii uh, noștri din Troică, Spania și Ungaria. A fost o adevărată onoare pentru noi să fim primii care să punem în operă acest, uh, această prevedere a tratatului de la Lisabona și țin de altfel să salut munca excelentă realizată de colega mea spaniolă Angeles Gonzalez Sinde în cursul ultimelor șase luni și sunt sigură că este vorba de niște repere foarte care se vor dovedi foarte utile în viitor. În domeniul culturii, președinția belgiană va dezvolta patru priorități. În primul rând, în cadrul strategiei UE 2020, va pune în evidență potențialul industriilor culturale și creative și legăturile între cultură și inovație. Industriile culturale și creative sunt în cele din urmă recunoscute ca un element esen, esențial al, în, pentru inovare și președinția și-a stabilit drept obiectiv crearea unui mediu în care aceste industrii vor putea să-și exploateze mai bine potențialul. Așa cum precizează Cartea Verde, uh, intitulată Eliberarea potențialului industriilor culturale și creative, care a fost publicată de Comisia Europeană în aprilie 2010, este indispensabil să se întărească susținerea oferită acestui sector specific și astfel să se promoveze cultura ca un adevărat catalizator al creativității. Va fi de vorba, pe de o parte, să demonstrăm că inovarea joacă un rol considerabil în dezvoltarea sectorului cultural și uh, de asemenea că și cultura constituie un atu major pentru inovare într-o perspectivă care este atât economică cât și socială. Pe de altă parte, și sigur, pe baza acestei constatări, uh, activitățile noastre vor încerca să creeze noi uh, piste de dezvoltare a industriilor culturale și creative, și o atenție specială va fi uh, acordată independenților, micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt uh, garanții diversității culturale și care de asemenea joacă un rol determinant în dezvoltarea sectoarelor cultural și creativ. Doamnelor și domnilor, un uh, colocviu pe această temă va fi organizat la Bruxelles pe 8 și 9 septembrie și vă invit de altfel să luați uh, parte la el. Mai mult, uh, reflexia începește legăturile dintre creativitate, cultură și inovare va continua după uh, reuniunea informală a ministrilor culturii care se va ține la Bruxelles pe 7 octombrie. A doua prioritate a președinției belgiene, rolul culturii în lupta împotriva sărăciei și a excluderii sociale. Anul 2010 a fost cum știți, proclamat anul european de luptă împotriva sărăciei și excluderii sociale și noi am dorit să punem în evidență rolul transversal pe care cultura îl poate juca în acest domeniu și pentru a sublinia necesitatea de a integra dimensiunea culturală în politicile naționale și europene de luptă împotriva sărăciei și excluderii sociale. Uh în acest scop, președinția va depune la Comisia Cultura, de Cultură încă uh, de pe 15 iulie un proiect de concluzii ale Consiliului pe această tematică. Este aici vorba de o inițiativă propria președinției belgiene, la care ținem foarte mult. Dorim astfel să găsim un echilibru între cele trei dimensiuni majore ale culturii, adică dimensiunea economică, dimensiunea cetățenească și dimensiunea de coeziune socială. Un colocviu va fi organizat pe această temă pe 18 și 19 octombrie la Bruxelles. Rolul fundamental pe care bibliotecile publice îl pot juca în acest domeniu va fi de asemenea subliniat foarte mult în timpul președinției noastre. Astfel, uh, o conferință cu tema Europa Digitală și Bibliotecile Publice va fi organizată la Bruxelles pe 20 și 21 septembrie. Doamnelor și domnilor, a treia prioritate în cadrul obiectivelor strategice definite în agenda europeană a culturii, președinția belgiană va duce la bun sfârșit evaluarea planului de acțiune 2008-2010 în favoarea culturii și adoptarea unui nou plan de acțiune post-2010. Am citit cu atenție rapoartele făcute de cele 26 state membre care evaluează planul de lucru actual și reținem în mod esențial faptul că toate se arată favorabile la uh, favorabile continuării metodei deschise de coordonare în domeniul culturii, deși funcționarea sa trebuie ameliorată cu scopul de a permite o mai bună exploatare a rezultatelor produse. Planul de lucru va trebui de asemenea să conțină obiective mai operaționale pe un număr restrâns de subiecte mai bine identificate. O mai bună articulare va trebui, mai, mai bună legătură va trebui găsită între platformele care să reunească societatea civilă și grupurile de lucru ale experților și va ține de președinția belgiană să plaseze acțiuni prioritare în noul plan de lucru în cadrul priorităților uh, stabilite în strategia UE 2020. Uh, prioritatea președinției în domeniul cultural Președinția va continua discuțiile lansate de președinția spaniolă și de Consiliu privind propunerea de decizie a Comisiei care vizează să creeze o etichetă de patrimoniu european și uh, președinția va colabora cu mare plăcere cu doamna Paliadeli, raportor pe acest uh, dosar, pentru a reuși să ajungem cât mai repede la un acord în cele două instituții. Această uh, inițiativă uh, are scopul, mai ales în acest moment dificil, să îi apropie unii de alții pe cetățenii Europei. De altfel, se va uh, organiza la Bruges pe 9 decembrie o conferință unde se va dezbate care sunt cele mai bune mijloace de a ajunge la o strategie europeană privind patrimoniul. Domnule Jomel, voi trece acum la domeniul audiovizual și aș vrea să Precizez și aici direcțiile principale de acțiune ale președinției belgiene. În primul rând, vom iniția o reflexie privind mecanismele de susținere a cinematografului european. Miza este diversitatea culturală, care e de altfel o prioritate. Cinemaul european este unul dintre cele mai bune exemple de astfel de diversitate însă ea nu poate fi garantată fără o susținere publică importantă și fără o promovare eficace a operelor europene. Din acest motiv am organizat încă de la începutul președinției noastre, pe 5 și 6 iulie la Mons, un colocviu important cu scopul de a reflecta uh, în special la favorizarea promovării și circulației filmelor europene, pentru a, garanti o, pentru a garanta o diversitate cât mai mare din punct de vedere cultural în Europa. Colocviul intitulat Servicii media audiovizuale, comunicare și cinema, o abordare globală și coerentă a cinematografului european, a fost un adevărat succes. El a reunit peste 500, uh, peste 150 de experți care au putut să facă schimb de opinii în, ce privește următoarele întrebări. Mai întâi, trebuie să se dea o susținere publică la toate stadii, stagiile Uh, lanțului de creație și difuzarea unui film de la scrierea scenariului și până la exploatare, apoi uh, uh, cum poate coexistența regimurilor de susținere, regiunilor de susținere culturală și economică contribui la dezvoltarea unei industrii cinematografice puternice și competitive și la diversitatea culturală? Discuția va continua acum la nivelul Consiliului de Ministri am dorit ca reuniunea informală a miniștrilor audiovizualului care se va ține la Bruxelles uh, vineri 8 octombrie să fie ocazia unui prim schimb de opinii pe acest subiect la nivelul Consiliului. A doua axă de lucru în domeniul audiovizualului se înscrie în contextul provocărilor uh, reprezentate de era digitală. Președinția va pune accent pe conservarea și păstrarea Patrimoniul audiovizual și uh, cinematografic, care uh, de asemenea vor fi obiect obiectele unor concluzii ale Consiliului. De asemenea, comisia, uh, președinția va atrage atenția Consiliului în ce privește mijloacele necesare la toate nivelurile pentru a susține sările de cinema care doresc să se echipeze cu mijloace de proiectare digitală. În ce privește provocările digitalizării patrimoniului audiovizual, Vom avea o conferință la GAND 13-14 octombrie și apoi la Consiliul Informal din octombrie vom avea o discuție privind aspectele culturale și audiovizuale privind agenda digitală europeană. Mi se pare extrem de important ca uh, la Consiliu uh, să ne putem sesiza de, în legătură cu această problemă și că discuția să nu rămână închisă, să nu se limiteze doar la uh, în cadrul grupului Telecom din Consiliu. Apoi, perspectivele de dezvoltare a bibliotecilor digitale în era digitală și perspectivele dezvoltării europeană vor fi de asemenea examinate de către președinție, precum și, într-o manieră mai generală, provocările uh, reprezentate pe termen lung de conservarea uh, patrimoniului numeric, cultural și audiovizual. Astfel, președinția va organiza pe 18 noiembrie o întâlnire între Consiliul și Comitetul uh, Înțelepților, care a fost însărcinat de comisie să formuleze recomandări pentru accelerarea, uh, digitalizării, uh, accesibilitatea online și conservarea operelor culturale. Doamnelor și domnilor, știți și dumneavoastră foarte bine, avem foarte mult de lucru, însă înainte de a încheia dați-mi voie să subliniez câteva elemente extrem de importante la ora actuală. Mai întâi vă spuneam acum câteva clipe că dorința președinției belgiene era să permită o discuție privind agenda digitală în cadrul filierei noastre la Consiliu. Uh, acest uh, element uh, este unul pe, asupra căruia vom fi foarte atenți, pentru că cultura și audiovizual nu pot, fi, nu pot continua să funcționeze uh, izolat, ele trebuie să uh, stabilească legături cu alte domenii pentru a-și realiza întreg potențialul. Și vă reamintesc discuțiile pe care le-am avut cu omologii mei europeni privind strategia UE 2020. Toți eram convinși de importanța uh, ideii de a in, introduce cultura în această strategie, ținând cont mai ales de importanța acestui sector în ce privește dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă. Uh, Președinta Comisiei noastre, doamna Doris Pac, a subliniat de asemenea acest lucru în intervenția sa remarcabilă uh, a, de la Forumul Industriilor Culturale organizat de președinția spaniolă în martie, a afirmat că inserția culturii în strategia UE 2020 doar la capitolul cultură uh, nu este suficientă. Așadar, era important să-i convingem și pe colegii care se ocupă de alte domenii de acest lucru pentru ca a evita situația în care cultura ar fi fost cumva marginalizată. Și acum cultura va merge mână-mână cu strategia europeană pentru inovație și așa cum am spus mai devreme, președinția belgiană înțelege să acorde o atenție particulară legăturii între creativitate, cultură și inovație. Filiera competitivitate de la Consiliu trebuie, evident, să uh, ia în seamă această chestiune. În fine, avem o colaborare, vom avea o colaborare strânsă și cu cei care se ocupă de probleme de tineret și uh, punctele legate de creativitate și cultură din strategia europeană de investire, de investire în tineret, uh, care a fost adoptată uh, luna trecută pe 18 iunie. Colegul meu, Pascal Janier, ar trebui să prezinte un proiect de concluzii uh, în ce privește accesul tinerilor la cultură. Va face acest lucru colegul meu, Pascal Schmidt, și uh, nu mai trebuie spus că vom colabora și noi strâns la acest uh, proiect. În fine, nu vreau să uit dimensiunea culturală a relațiilor externe ale Uniunii, dimensiune pentru care masa rotundă foarte interesantă de altfel organizată de doamna Doris Peck președinta Comisiei de Cultură, uh, organizată pe 23 iunie, așadar, a indicat interesul foarte mare pe care îl aveți. Uh, această dimensiune exterioară, externă, trebuie să figureze și ea uh, în noul plan de lucru care sperăm să fie adoptat la Consiliul din 18 noiembrie. Așadar, o o miză importantă, însă uh, un rezultat și mai important va fi cel al summitului uh, mileniului de la New York, care se va întâmpla înainte de Consiliul din 18 noiembrie și sperăm că vom putea folosi această ocazie pentru a integra uh, cultura în obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru atenție și sunt convinsă că Împreună vom face din această președinție a Belgiei un veritabil succes și aș vrea de asemenea să citez uh, lista evenimentelor uh, pe care le vom organiza. Veți găsi o listă la ieșire a uh, acestor evenimente și, evident, sunteți invitați cu toții la toate aceste evenimente și deja sunt foarte nerăbdătoare să ascult comentariile și întrebările pe care eventual doriți să le Uh, să mi le adresați. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, doamna ministru. Uh, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Așadar, suntem gata să participăm la conferințele dumneavoastră, dar știți că este greu. Ah. Ah, faptul că sunteți ministru a Belgiei ah, ne ajută și sunt convinsă că eu și colegii mei care reprezintă Comisia pentru Cultură suntem într-adevăr interesați să participăm la aceste evenimente. Știți așadar care sunt datele, dragi colegi? Ce și vă rugăm să ne semnalați dorința dumneavoastră de a participa la aceste conferințe. Așadar, Doamna Seschi, vă rog. Da, mulțumesc și mulțumim și doamnei uh, ministru. În timpul președinției belgiene vom avea o versiune finală a raportului uh, colegului Galo cu privire la uh, copyright. Și sper că acest raport se va încuruna de succes și va fi considerat ca o bună bază de plecare pentru măsurile viitoare de protejare a drepturilor de autor. Aș vrea să știu însă care este poziția dumneavoastră, deoarece din nefericire alți colegi în alte grupuri uh, politice Uh, consideră că acest lucru nu înseamnă să protejăm uh, doar uh, companiile producătoare de discuri și de audiovizual, ci și multe de, sute de IMM-uri. Mulțumesc! Das macht ein anderer Minister, der für äh, Mulțumesc. Uh, uh, într-adevăr, acest lucru nu ține de portofoliul acestui ministru, dar uh, va urma la cuvânt un alt ministru belgian care răspunde de acest lucru. Doamna Badia. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să felicit președinția belgiană și pe doamna ministru pentru uh, explicațiile foarte ample și foarte concrete în același timp cu privire la obiectivele președinției belgiene în domeniul culturii. Mulțumesc și pentru vorbele bune pe care le-a spus în legătură cu activitatea eh, ministrului eh, spaniol. Am câteva aspecte pe care le consider foarte importante. Despre unul vom putea vorbi în continuare. E vorba de Cartea Verde eh, pe temă culturală. Azi dimineață, în Comisia pentru Industrie, am avut un schimb cu privire la politicile industriale în Uniunea Europeană. Eh, și în cadrul declarației făcute de Comisie acolo, Eh, cât și eh, declarația raportorului, au reieșit o serie de aspecte care nu au fost încă uh, acoperite. Deci cred că trebuie să lucrăm în strânsă colaborare și să ne concentrăm pe acest lucru uh, și să ținem seama de capacitatea imensă care există în domeniul culturii. La sfârșitul intervenției dumneavoastră ați vorbit despre dimensiunea culturală într-una din uh, relațiile Uniunii uh, Europene. Mi se pare foarte interesant. Și vreau să vă întreb dacă uh, s-a prevăzut da, și dacă doamna Ashton a prevăzut un element de cultură în ceea ce privește domeniul afacerilor externe ale Uniunii și ce putem face noi pentru a promova rolul um, cultural al Uniunii Europene în dimensiunea externă. De aceea vreau să vă întreb în legătură cu acest aspect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cavada. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep cu un comentariu și apoi o să am două întrebări. Comentariul, doamnă ministru. E bine, vreau să vă spun că mult uh, eurodeputați, dintre care și eu, nu se tem uh, prea mult de criza uh, politică um, internă a Belgiei, fiecare țară are astfel de crize politice. Avem uh, așadar de plină încredere în uh, tradiția foarte europeană a guvernelor succesive ale regatului Belgei ca să nu ne fie teamă și cred într-adevăr că putem conta pe activitatea dumneavoastră. Deci asta ca să dăm asigurări și să uh, liniștim pe toată lumea. Întrebările acum uh, sunt simple. Prima, uh, se referă la industria cinematografică despre care ați vorbit. Eu cred, dintr-o lungă experiență, că un uh, fond european de sprijin pentru creația cinematografică și pe care nu îl confund cu fondurile naționale care sunt fie instituționale, fie facilități uh, fiscale sau bancare, deci că acel fond este absolut necesar astăzi, din două motive, pentru că politica, climatul politic european nu este nemaipomenit și, uh, în al doilea rând, pentru că dezvoltarea mass media, în special cea digitală, are uh, nevoie de un astfel de impuls. Uh, și cu asta mă leg de un al doilea comentariu pe care vreau să-l fac și anume că consider că în timpul președinției belgiene, pentru că tradiția dumneavoastră culturală este foarte puternică, fie că e vorba de cinematograf sau de benzi desenate, de pictură, de arhitectură, muzică și așa mai departe, e bine, cred că a venit uh, timpul să facem în așa fel încât să dispunem de o uh, linie bugetară specifică care să vizeze crearea conținutului pentru ca industria digitală uh, să aibă un adevărat uh, conținut. Acum vreo 20 de ani, în unele țări europene, am avut acele, a început televiziunea prin cablu, dar care nu transmitea mai nimic e bine să învățăm din trecut și să nu repetăm astfel de proaste experiențe. Deci cred că chiar dacă dumneavoastră nu veți reuși să faceți asta uh, în timpul președinției belgene, faptul că ați gândit la treaba asta și că lansați un apel este foarte bine. Deci o, un sprijin uh, și o facilitate sau o facilitate fiscală europeană care ar fi foarte uh, importantă pentru dezvoltarea conținutului digital, pentru că nu prea avem mare lucru în ceea ce privește spectacolul digital și mai departe. Deci, este foarte important să-i dăm, să-i conferim o perenitate culturală din punct de vedere al conținutului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cavada. Și acum, doamna Paliadeli, vă rog. O să fiu foarte subcintă. Mă bucur foarte mult să constat că cultura, chiar dacă nu se bucură de finanțarea pe care ar merita-o, reprezintă, iată, un instrument foarte important pentru Parlament, pentru Consiliu și pentru diversele uh, președinții. Eh, este foarte important să subliniem acest lucru și mă bucur foarte mult că pot să spun că și președinția eh, eh, spaniolă a acordat o mare atenție și se pare că și președinția belgiană acordă o atenție importantă problemelor legate de patrimoniu cultural. Dorim să subliniem un lucru care a fost uh, menționat și zilele trecute, uh, și anume faptul că trebuie să ne mișcăm, să promovăm foarte mult acest patrimoniu uh, european. Deci, pentru a face să progreseze și să meargă înainte aprecierea acestui uh, patrimoniu uh, cultural care reprezintă, dacă vreți, poate semnul distinctiv al civilizației europene. Uh, am participat în mod foarte dinamic la această discuție și în promo- acțiunile de promovare a patrimoniului cultural. Am vrea să știm dacă pe parcursul președinției belgiene această uh, procedura de codecizie continuă uh, în ceea ce privește acest domeniu va putea să um, imprime un dinamism mai um, mare și cred că este o ocazie bună să promovăm nu numai economia, ci și cultura. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mulțumesc doamnei uh, ministru pentru prezentarea sa. Ne bucurăm foarte mult că ați subliniat faptul că dimensiunea culturală este atât de importantă pe, în ceea ce privește uh, prioritățile uh, dumneavoastră. Și sigur că acest lucru se leagă de avantajele digitale sau ale erei digitale. Uh, Comisia a făcut o propunere în acest sens și sigur că există o serie întreagă de probleme în domeniul cultural care se leagă de acest aspect uh, legate de stabilirea frecvențelor alocate, Uh, probleme legate de uh, teatre și de uh, suprapunerea domeniilor de frecvență, lucruri care trebuie lămurite. De aceea aș ruga președinția belgiană să țină seama de această problemă a frecvențelor și să facă ceea ce este necesar pentru a putea avea din nou uh, această dimensiune culturală uh, care să se bucure de uh, deciziile și susținerea necesară. Cred că este foarte important și contăm pe sprijinul dumneavoastră și al președinției belgene în acest sens. Mulțumesc! Mm, mulțumesc și în fine ultima vorbitoare, doamna Galbege. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare pe care am ascultat-o cu mare interes. Două întrebări și două comentarii. Ați vorbit în primul rând de faptul că cultura nu poate fi marginalizată. Vreau să vă spun că această declarație, această afirmație mă încântă în mod deosebit, dar am, uh, și ați vorbit și am vorbit și despre IMM-urile din domeniul culturii. care uh, asigură diversitatea culturală. Sunt într totul de acord. Vreau să vă întreb care sunt domeniile uh, în care ați prefera să interveniți, să acționați. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Bischi. În ceea ce privește digitalizarea cinematografelor, um, mă bucur că se dă atâta importanță cinematografelor. Totuși, există niște tendințe conflictuale în politica în domeniul cinematografiei. Uh, digitalizarea, toată lumea are camere, fotografiază și filmează, uh, pe cont propriu și calitatea în cele din urmă lasă de dorit. Aș dori ca să se țină cont de acest lucru și anume uh, calitatea producțiilor cinematografice și profesionalismul. Cred că aici lucrurile se schimbă și de aceea trebuie să supraveghem, să monitorizăm atent uh, acest proces. Aș dori să spun că unele filme și pe unele canale de televiziune asistăm la o deteriorare a limbajului cinematografic și a imaginilor. imaginilor. E o tendință pe care am remarcat-o și poate că uh, am putea să facem ceva în această privință, să ajungem la un acord în ceea ce privește cultura și calitatea acesteia pentru a menține calitatea. Ceea ce doresc să spun este că uh, trebuie să ne concentrăm pe calitatea imaginii. Mulțumesc! Doamnă ministru, aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc uh, membrilor comisiei dumneavoastră pentru interesul pe care l au, uh, uh, pentru problemele pe care le gestionez acum în calitate de președintă a Consiliului în acest domeniu. S-a uh, vorbit și ați dat uh, glas de uh, frustrării pe care poate o simțiți uh, în calitate de membri ai uh, acestei comisii, să vedeți că astfel de probleme nu sunt suficient de bine evidențiate. Atunci când dumneavoastră discutați cu colegii dumneavoastră sau eu cu colegii mei în alte domenii, toată lumea spune că cultura este o prioritate, uh, însă constatăm că de multe ori trebuie să ne batem pentru a obține bugete suplimentare, pentru a vedea înscrise astfel de probleme în uh, documentele și dispozițiile uh, juridice. Ne-am obișnuit cu situația aceasta. Același lucru este valabil și pentru activitățile la nivel european și vedem, de pildă, că în strategia 2020 cultura nu figurează ca atare, ci trebuie să intre oarecum uh, pe ușa din spate, prin locurile pe unde poate să intre, prin niște breșe, pentru a atrage atenția asupra culturii. Uh, este uh, ceea ce am uh, constatat noi, fiecare la nivelul nostru, dar trebuie să ne obișnuim și cred că împreună vom reuși să facem astfel încât astfel de competențe să fie reliefate în ansamblul politicilor europene. E adevărat că uneori trebuie modalitate de a intra pe scenă, de a se remarca, de a suscita în cele din urmă interesul, E drept, am, s-a vorbit despre Cartea Verde privind industriile, doamna Badia a vorbit despre asta, păi, Cartea Verde privind industriile uh, creative și culturale, pentru că în felul acesta punem în lumina reflectorului cultura, cea care contribuie la dezvoltarea unei comunități, a unui stat, a Europei ca atare. Atâta vreme cât nu reușim să transmitem acest uh, mesaj unora, din păcate, vom rămâne întotdeauna de, deoparte. Cred că, în mod efectiv, trebuie să fim extrem de uh, vigilenți pentru a arăta interesul acestor industrii culturale și uh, creative. Sunt 5 milioane de oameni în Europa care lucrează în acest domeniu. Uh, să spunem că această creștere a întreprinderilor culturale este mai marcată decât a altor întreprinderi. Cultura nu este numai un lucru care costă, ci ea poate să fie un instrument de dezvoltare, un instrument de dezvoltare economică și este un instrument care permite emanciparea tuturor cetățenilor. O problemă interesantă a fost uh, pusă în discuție de doamna Badia și anume dimensiunea culturală în relațiile externe. E adevărat, în cadrul Serviciului European pentru Acțiune Externă este prevăzut uh, uh, ca această politică să se intensifice și prin uh, elementele culturale, contribuind astfel la um, creșterea acestei uh, dorințe de a coopera chiar și în domeniul uh, culturii. Suntem în Europa într-un leagăn al diversității culturale. Europa a fost uh, un partener important în semnarea Convenției UNESCO ca și statele membre, și că cultura este un instrument și al dialogului intercultural. Și cred că dacă nu avem personalități care în astfel de relații externe să pună accentul pe cultură ca un instrument de solidaritate, de cooperare, de împărtășire a valorilor, atunci nu vom reuși mare lucru. Uh, pe lângă uh, voința doamnei Ashton în uh, acest domeniu, puteți să contați și pe mine. O să avem în zilele următoare contacte cu acest serviciu pentru a ne explica cum intenționează să pună accentul pe această dezvoltare politică la nivel european. Sigur, eu sunt foarte atentă la aceste evoluții și acest lucru se vede în acordurile uh, pe care le semnăm cu alte state. Uh, componenta cultură este uh, o componentă foarte puternică în schimburile cu partenerii. Și pentru a continua cu întrebările, domnul Cavada a vorbit de un fond uh, european pentru producția cinematografică. În mod evident, acest lucru mi se pare foarte interesant și important. Este adevărat, Europa trebuie să joace un rol în domeniu, dincolo de programele pe care le cunoaștem, programele media, și eu consider că Europa este un partener al acestei diversități a cinematografiilor uh, din statele membre. Este Evident că avem această uh, calitate și anume cinematografia europeană este una interesantă care se reflectă în toată lumea și care arată și modul în care înțelegem noi să facem producție cinematografică. Atenția președinției belgiene Uh, este concentrată foarte mult pe susținerea pe care putem să o dăm la nivel uh, național sau la nivel european. Nu trebuie să uităm că în producția cinematografică până în prezent, majoritatea susținerii la nivelul statelor membre se limitează la producția, creația de producții cinematografice și suntem oarecum uh, Uh, neîncrezători în ceea ce privește acest sentiment că trebuie să dăm liberă concurență uh, celorlalte domenii legate de cinematografie. Atunci când uh, s-a terminat un film, ne bucurăm, am putut să producem un astfel de film, însă există o istorie pre și post Uh, producția uh, filmului. Trebuie distribuit, trebuie promovat acest film, trebuie cunoscut de majoritatea cetățenilor pentru a fi îndrăgit de europeni. Apoi, există o serie de competențe care sunt înrudite și fără acestea nu putem să ușurăm viața producției cinematografice. Mă gândesc de pildă la alt sprijin care se dă în state membre și, și în Belgia, uh, stimulentele fiscale, ajutoarele regionale date producției. Sigur, asta ne dă o imagine economică sau industrială a produsului cultural, deși nu vi se pare potrivită o astfel de expresie. Acest lucru mi se, mi se pare indispensabil dacă vrem să ajungem la Uh, elaborarea unui film și ca acesta să poată să fie cunoscut de toți uh, cetățenii. Desigur, tot ce poate să fie un aport uh, suplimentar producției cinematografice europene va fi binevenit. Am organizat la Mons, uh, am spus-o în uh, intervenția mea anterioară, un uh, coloviu care a meditat la aceste modalitate de a susține producția cinematografică fără să ne limităm numai la nivelul cultural propriu-zis, ci să extindem această sferă pentru că trebuie să beneficiem de un sprijin suplimentar. Un alt element care a fost evocat în ceea ce privește voința de a acționa în domeniul politicilor de digitalizare și eu împărtășesc punctul de vedere al domnului Cavada atunci când ne avertizează în legătură cu ideea că nu trebuie pur și simplu să uh, ne concentrăm pe uh, mijloace, pe canale, ci să avem uh, o politică uh, Uh, foarte uh, puternică în legătură cu ceea ce va merge pe aceste canale. Uh, dumneavoastră, în cadrul acestei comisii, sunteți foarte sensibil la aceste probleme, așa cum și ministrii culturii și audiovizualului sunt foarte atenți în legătură cu domeniul nostru și celelalte politici Uh, libertate, libertățile și tot ceea ce are un impact asupra acestor canale. Trebuie să avem uh, uh atenția concentrată asupra acestor uh, probleme. Cred că este puțin prematur să lansăm inițiative astfel, însă poate că putem să lansăm niște piste de investigare care vor fi, desigur, continuate de uh, următoarea uh, președinție, uh, președinția maghiară. Doamnă Paliadeli, sunt încântată să vă întâlnesc. Am auzit foarte multe despre dumneavoastră și mă bucur uh, că v-am auzit vorbind uh, Uh, de uh, etichetarea patrimoniului european uh, este un lucru care ne este foarte drag și sperăm că o să putem să colaborăm într-o modalitate proactivă pentru a finaliza acest dosar care, așa cum ați spus-o, este foarte important pentru Europa. Un dosar care va fi emblematic pentru apartenența uh, la Europa ca cetățean în raport cu locuri, situri care au o istorie uh, importantă pentru Europa. Este adevărat, rămân o serie de mm, greutăți de ordin tehnic în legătură cu acest dosar. Sunt optimistă, spun că sunt dificultăți nu prea mari, dar sunt o persoană optimistă care găsește soluții. Uh, Uh, sunt uh, belgiană și sunt obișnuită cu consensul. Doamna uh, Pac este alături de mine, știe ce spun. Suntem rodați în materie de greutățile cu care ne confruntăm a ajunge la un consens este un lucru foarte important pentru noi. Deci aștept să aud poziția dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă aveți comentarii de făcut în legătură cu Uh, problemele legate de participarea unor terțe țări, uh, procedura de uh, tranziție și faptul că ne temem de multiplicarea siturilor și toate acestea și apoi și ritmul selecției. Deci dacă aveți idei pe care vreți să le împărtășiți președinției în acest domeniu, ele vor fi binevenite pentru că în felul acesta dorim să finalizăm acest dosar la sfârșitul președinției belgiene. Uh, doamna Camo Robert. M-ați întrebat uh, în legătură cu dezbaterile uh, din prezent, în legătură cu problematica frecvențelor, probleme <clears throat> care sunt discutate și care, așa cum ați subliniat, ar putea să fie în detrimentul frecvențelor radio clasice, le-aș spune, radiofrecvențelor, uh, Uh, și uh, Telecom. O să uh, revenim la ceea ce a spus domnul Cavadan, ceea ce privește canalele. Cred că este important să fim vigilenți în această privință, să ținem legătura cu celălalt consiliu care tratează problemele Telecom, astfel încât Uh, repartiția să nu se facă în detrimentul radiofrecvențelor, pentru că, după părerea mea, trebuie să păstrăm instrumentele uh, democrației și libertății de exprimare în cadrul fiecărui stat, cu aceste particularități uh, cu care ne-am obișnuit pentru că întreprinderile telecom sunt destul de lacome uh, uneori și aici putem să intrăm pe fereastră uh, și să vorbim despre competențele noastre, însă este un lucru delicat, trebuie uh, să ne menținem atenția concentrată asupra acestui punct. Apoi, o întrebare uh, pusă de doamna Galbels, Galpelci, o observație mai degrabă, Uh, sunteți încântată de faptul că cultura nu este marginalizată. Uh, să știți că sunt o persoană foarte hotărâtă, nu las ușor osul din mână și uh, și acolo unde pot să iau cuvântul și să-mi spun punctul de vedere, uh, o să spun, cultura și audiovizualul sunt uh, probleme pe care le voi pune în discuție, chiar dacă mm, nu uh, e chiar uh, contextul cel mai potrivit uneori, pentru că vreau să profit de toate ocaziile. Am participat la întâlniri cu grupuri politice și cu comisia și nu s-a vorbit despre problemele culturale. Am fost foarte rănită de acest lucru și foarte frustrată. S-a vorbit despre economie. Desigur, competențele noastre par să fie uh, suplimentare, secundare. Dar coeziunea socială și combaterea uh, uh, sărăciei, de pildă, uh, sunt, pot fi servite și prin cultură. Uh, Dacă uh, doriți, o să mai discutăm de astfel de uh, teme, dar trebuie să vă spun că sunt o persoană care provin dintr-un mediu foarte modest și pentru mine cultura trebuie să fie un instrument cât mai accesibil pentru toți cetățenii. În această dimineață am ascultat încă o dată, uh, am fost uh, foarte neplăcut impresionată de faptul că 15% uh, trăiesc uh, sub uh, pragul sălăciei în Belgia. Un copil din șase sunt în această situație. În calitate de ministru al culturii, mi se pare un lucru suprarealist în prezent și într-o țară ca Belgia. De aceea sunt convinsă de faptul că cultura poate să fie instrumentul care să dea posibilitatea cetățeanului să-și regăsească demnitatea, elemente de dezvoltare personală, de înflorire a personalității și să rămână cetățeni activi și responsabili care să poată să acționeze și să participe la viața societății, chiar dacă nu este întotdeauna ușor. Cultura este esențială. Dacă vreți să știți care sunt temele care îmi sunt dragi și importante, cred că aceasta este un set de probleme uh, care uh, îmi este foarte drag și uh, sunt uh, ministru al culturii de mai bine de șase ani și în felul acesta am lucrat. Și o să termin cu domnul Bischi pentru că uh, am apreciat foarte mult uh, întrebarea care era poate o provocare sau o întrebare uh, adevărată și anume cu privire la calitatea culturii și faptul că în prezent suntem uh, în pragul liberalizării unor noi tehnologii și modul în care cultura poate să fie de un real folos. Cred că trebuie să fim foarte prudenți atunci când vorbim de calitate, domnule Bischi. Dacă calitatea la care v-ați referit este să avem uh, frumosul, un lucru bine făcut, esteticul, Cred că putem să definim producția culturală și așa, însă cred că trebuie să existe un, uh, o susținere pentru lucrurile frumoase, elitiste, e bine, dar pe lângă asta este important să dăm ocazia cetățenilor să poată să facă lucruri care poate conform unora nu sunt de calitate, dar sunt tot mijloace de exprimare. Și de pildă în unele state există o susținere, mai ales în uh, cadrul cinematografiei, am instituit un astfel de sistem. Avem uh, comisia de uh, selecție a filmelor care susține producția cinematografică și pe lângă aceasta am creat un fond care permite să susținem producții cu un buget scăzut poate mai puțin frumoase, mai puțin interesante pentru unii, dar care sunt mijloace căi de exprimare. Și cred că este important să avem un echilibru și să putem să avem și lucruri de uh, mare calitate și altele care permit cetățenilor să-și regăsească spațiu în care să se dezvolte și să-și dezvolte propriile proiecte culturale. Am răspuns și eu cu o provocare pentru că m-am gândit la această întrebare foarte interesantă. Doamnă Pac, sper că am trecut în revistă intervențiile și întrebările care mi-au fost adresate. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, Madame la Ministre. Mulțumesc, doamnă ministru. Sunteți foarte optimistă și este contagios acest lucru și mă bucur că am putut asculta și am putut discuta care sunt problemele, dar și pentru a vedea care ar putea fi soluțiile. Cred că este vorba de o contagiune pozitivă, cum spuneam, Uh, vă mulțumesc pentru optimismul uh, discuției, doamna ministru, și cred că vom putea obține în cele din urmă o reglementare bună privind etichetarea de patrimoniu european. Vreau să mai adaug acum că uh, vă rog să luați foarte în serios ceea ce tocmai a spus colega noastră, doamna Cama, pentru că Nu trebuie să ajungem în uh, situații în care, de exemplu, un, un mic teatru nu poate fi folosit pentru că nu funcționează microfoanele și după aceea trebuie să uh, cheltuie o, o grămadă de bani uh, pentru a-și adapta microfoanele la sistemul de frecvențe. Utilizarea acestor microfoane devine din ce în ce mai dificilă pentru teatre și dacă frecvențele sunt date în continuare uh, firmelor de telecomunicații care deja au cea mai mare parte dintre frecvențe, atunci activitățile culturale vor suferi și uh, de exemplu, nu o să mai poți să mai faci niciun spectacol în centrul orașelor, va trebui să mergi la țară să organizezi un spectacol ca să poți utiliza niște microfoane. E un lucru care devine din ce în ce mai deranjant și din ce în ce mai important, așadar trebuie să fim foarte atenți la această problemă și uh, vă rog să luați foarte în serios această problemă, pentru că este vorba de cultura populară, cultura pentru toți. E vorba și de mari cântărești și mari artiști, dar și de cei mici. Nu trebuie să uităm toate aceste lucruri și toate aceste domenii. Teatrul, opera și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru că ați abordat toate aceste uh, domenii și probleme. Sigur că nu putem discuta toate detaliile, Evident, domnule Bischi, discuția va continua de-a lungul președinției belgiene. Vă mulțumesc dumneavoastră și colaboratorul noastră. Sper că veți putea rămâne alături de noi. Uh, vă mulțumesc și vă urez mult uh, succes. Așadar, așteptăm uh, pe următorul ministru.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 <clears throat> ja, das war jetzt außerhalb der Tagesordnung. Ich darf Sie <laughs> herzlich begrüßen. Es geht uns heute um Așadar, bun venit, domnule ministru, uh, ministrul Educației, tineretul Egalității de Șanse și Afacerilor Bruseleze. Probleme care, sigur, uh, nu se încheie odată cu președinția belgiană. E vorba de o sarcină continuă, și anume aceea de a ne ocupa de învățământ și educație. Însă în această perioadă de șase luni sunt sigură că vom uh, asista la progrese datorate uh, activității noastre. E vorba, evident, aici și de nevoia de a avea mai multă educație pentru tineri ca ei să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Acesta este, de altfel, unul dintre obiectivele strategiei 2020. Uh, de asemenea, formarea, instruirea celor care Uh, abandonează pre, precoce școala și sunt cam 20% dintre cei intră pe piața muncii. În ce privește politica pentru tineri, nu e vorba doar de a lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor, ci și de a aborda dezavantajele cu care se confruntă, de exemplu, tinerii imigranți, Anul acesta, după cum știți, eh, vom organiza în noiembrie o agora, o manifestare în acest Parlament, tocmai pentru a discuta de criza financiară și economică și despre consecințele sale în ce privește sărăcia. Așadar, sunt multe lucruri de spus uh, în ce privește tinerii, tinerii în mișcare, în special acea inițiativă Youth on the Move și, domnule uh, ministru, noastră care încă aparțineți uh, categoriei tinerilor, vă rog să ne spuneți mai multe pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului. Dacă vă uitați pe ordinea, pe agenda, pe ordinea de zi a Consiliului pentru Educație, veți vedea că sunt două puncte importante. Mai întâi, evaluarea întregului proces de la Copenhaga pentru cooperare europeană în domeniul educației și instruirii. Asta a început acum vreo 9 ani la Bruj. A existat o întâlnire a directorilor general responsabil pentru instruire profesională și Uh, un an mai târziu, în decembrie 2002, pentru prima dată a existat o cooperare între ministrii europeni ai educației în ce privește educația uh, și instruirea tinerilor. Apoi, uh, activitățile au continuat, s-au dezvoltat o serie întreagă de noi instrumente în domeniu pentru a îmbunătăți mobilitatea și transparența. Uh, S-a creat cadrul european al calificărilor, sistemul european de transfer de credite de studiu, poate că acestea ar fi două dintre cele mai importante evoluții. Cu toții știți că uh, trecem printr-o criză economică și financiară și că aceasta devine și o criză socială, eu sper să nu devină și o criză culturală, însă asta înseamnă că în acest moment sunt milioane de oameni, 80 de milioane ca să fim preciși, 80 de milioane de europeni care uh, au uh, calificări reduse sau n-au niciun fel de calificări. Și până în 2020 noi vrem să creăm uh, încă 16 milioane de locuri de muncă pentru persoanele cu calificări înalte. În același timp, se pare că se vor pierde 12 milioane de slujbe pentru persoane cu calificări reduse. Apoi există și schimbările demografice. Uh, din ce în ce mai mulți oameni îmbătrânesc, deci tendințele demografice vor deveni din ce în ce mai importante și Uh, dacă ținem cont de uh, strategia UE 2020, care prevede un cadru strategic de cooperare în domeniul educației și instruirii, este clar că instruirea profesională va începe să joace un rol din ce în ce mai important. La Maastricht a, avut loc o întâlnire în 2004, apoi a doua la Helsinki în 2006 și la Bordeaux în 2008 și toate aceste întâlniri ministeriale uh, Uh, vor fi urmate de o a patra uh, la Bruges, pentru că până la urmă totul a început acolo, la Bruges. E vorba de o întâlnire de follow-up, uh, a cărei misiune va fi să examinăm viitorul. O zi după aceea, pe 6 decembrie 2010, vom organiza o conferință privind calitatea și transparența, drept interfețe între sistemul educativ și pentru a susține învățarea pe durata întregii vieți și flexibilitatea. Un titlu cam lung, e adevărat, însă în, această, în cadrul acestei conferințe ne vom uh, vom examina probleme cum ar fi calitatea, permeabilitatea dintre sistemele de educație, îmbunătățirea, comunicații, îmbunătățirea comunicării, în domeniul uh, educației și pregătirii profesionale și intenția noastră este să emitem o declarație la sfârșitul acelei conferințe de la Bruj și să evaluăm întregul proces uh, de la Copenhaga, dar mai întâi vom examina vom uh, emite recomandări pentru prioritățile viitorului. Al doilea punct se referă la comunicarea tineri în mișcare, Youth on the Move. Avem, uh, am avut o întâlnire informală la Madrid. Uh, pentru prima dată atunci am avut un schimb de informații și miniștrii au vorbit despre ce uh, ne-ar ce, ce va fi inclus în program și ce nu se va include în program, în programul viitor. Scopul nostru este să lucrăm pe baza acelei comunicări Știți că Uniunea Europeană uh, mai are încă multe de făcut pentru a uh, recupera diferența față de concurenții săi. Știți că mai puțin de unul dintre europeni între vârstele de 20 uh, și 34 de ani are o diplomă universitară, în timp ce cifra este de 40% în SUA și 50% în Japonia. 50% dintre oamenii care se află în această categorie de vârstă au o diplomă universitară. În ce privește strategia UE 2020, vrem să ne asigurăm că uh, educația înaltă devine mai atractivă, dar și că uh, se asigură o mai bună calitate a Trebuie să reușim uh, să uh, realizăm un echilibru între nevoia de a oferi uh, tuturor oportunități egale și de a menține calitatea în, acel, în același timp. Uh, și toate aceste lucruri au legătură cu mobilitatea, cu angajabilitatea, cu recunoașterea educației formale și non-formale. Toate acestea sunt probleme care trebuie abordate. Ce intenționăm să facem în timpul președinției noastre este să avem uh, niște uh, orientări, să avem o dezbatere exploratorie și să avem măcar o dezbatere inițială, preliminară, pentru a examina recomandările și pentru a vedea cât de uh, uh, mult putem avansa, sigur pe baza contribuțiilor statelor membre și uh, ce fel de consens se poate stabili. Youth on the Move va organiza o conferință foarte mare în octombrie și desigur am dorit să vă invităm uh, pe toți la această conferință la începutul lunii octombrie, cum spuneam. Pentru prima dată, atunci când uh, se discută despre dezvoltare sustenabilă, Uh, se manifestă această idee de a adopta recomandările Consiliului. Știți că dezvoltarea durabilă, dezvoltarea sustenabilă este o strategie foarte importantă și aici nu vorbesc doar de baza legislativă, ci de mentalitatea uh, oamenilor care trebuie să se schimbe. Nu vorbesc aici de nevoia de a indoctrina pe oameni, însă este foarte important ca tinerii europeni să învețe uh, cât de importantă e cunoașterea și cât de importante, eh, importante sunt calitățile profesionale. Eh, dezvoltarea sustenabilă, dezvoltarea durabilă este o prioritate eh, foarte mare în strategia UE 2020 și e importantă pentru întreaga, întregul domeniu al educației și pregătirii profesionale și adesea problema dezvoltării sustenabile nu este abordată suficient, așadar Uh, în noiembrie vom adopta recomandările Consiliului pe această chestiune a dezvoltării durabile. Știți de asemenea că una dintre principalele probleme din Europa este aceea că mulți dintre copiii noștri uh, au dificultăți în a, a își forma capacitățile de bază și anume Uh, de a citi și de a socoti. Asta este o problemă reală. Uh, președinția franceză și apoi președinția suedeză s-au aplicat asupra acestei, acestui subiect, au încercat să obțină niște orientări și noi vom continua această activitate. A avut loc deja o întâlnire la Bruxelles săptămâna trecută, chiar pe aceste probleme și de asemenea, uh, în ce privește cei care uh, părăsesc prea devreme școala, vrem ca cifra să nu depășească 10%, vrem să avem un schimb de bune practici. În multe state membre uh, există o evoluție extrem de îngrijorătoare și anume, atunci când oamenii nu știu să citească prea bine, n-au capacitățile lingvistice necesare, atunci nu reușesc să progreseze în niciun fel uh, uh, și nu pot ajunge la un nivel mai uh, avansat de educație și prin, pe care de consecință nu reușesc să intre pe piața muncii. Aici trebuie să îmbunătățim lucrurile, trebuie să continuăm ce a început președinția franceză. Și cum am spus, deja am avut o întâlnire pe această temă vom uh, veni cu niște concluzii ale Consiliului pe aceste chestiuni și apoi o altă evoluție îngrijorătoare și asta se vede în uh, Bruxelles. Mulți copii care uh, suferă anumite întârzieri în școlarizarea lor și care nu au capacități de scris, citit și socotit suficiente sunt adesea copii de emigranți și aici trebuie să ne concentrăm pentru că acești copii, dacă nu îi ajutăm și nu ne ajutăm să-și depășească aceste probleme, ei le vor avea toată viața și toată societatea e afectată de acest lucru, pentru că până la urmă, dacă ai oameni mai puțin educați, rezultatul e o societate mai săracă. Deci asta trebuie să fie o prioritate uh, în ce privește aspectul de migrație, pentru că trebuie să ne realizăm aici a Trebuie să ne ocupăm de școlile sau orașele unde există mulți copii care provin dintr-un mediu uh, de imigranți. De asemenea, evident, am vorbit despre anul de luptă împotriva sărăciei și uh, excluziunii sociale. Vom organiza o conferință privind incluziunea socială în septembrie. Uh, sigur, vrem să continuăm activitatea pe această temă, vrem să, vrem să modernizăm universitățile europene. Sunt multe probleme de abordat aici. Există în statele membre niște probleme, de exemplu, în ce privește schimburile de uh, studenți între Franța și Germania sau între diversele zone din Belgia, pot apărea probleme de recunoaștere sau anumite dezechilibre și trebuie să vedem cum putem corecta aceste dezechilibre. În ce privește educația, ceea ce vrem să facem este să organizăm sau să evaluăm procesul de la Copenhaga, asta probabil că este marea noastră prioritate. De asemenea, programul Youth on the Move e important, precum și programul de educație și uh, pregătire profesională. Uh, nu putem vorbi despre un buget la programul Youth on the Move deocamdată, însă în următoarele luni ale președinției noastre vom vedea exact care ne sunt prioritățile și cum putem să facem progrese pe acest subiect. Apoi, evident, un alt subiect important, dezvoltarea durabilă. Și în ce privește viitorul tinerilor noștri, uh, dacă nu abordăm toate aceste probleme, atunci uh, Europa nu va avea niciun viitor. Ne concentrăm asupra uh, angajării. am avut un eveniment de succes, am avut o conferință privind Uh, problemele muncitorilor tineri, angajaților tineri și am avut 350 de reprezentanți ai angajaților tineri din toate, toate statele membre care s-au întâlnit cu experți și uh, cu diverse părți implicate uh, și credem că acest subiect este extrem de important pentru că nu este vorba de munca făcută în condiții cât se poate de formale, ci și uh, în cele informale, cum ar fi munca voluntară, de exemplu. Toate acestea sunt importante pentru că influențează extrem de, de, de mult și scopul nostru este să ajungem la niște concluzii în timpul președinției noastre în ce privește acest subiect. Așadar, nu vorbim doar de activități de muncă într-un cadru formal și normal, ci și de uh, activități informale. Nu trebuie să uităm niciodată că atunci când vorbim despre drepturile copiilor, principalul lor drept este să fie, un cop- să fie realmente copii. Uh, nu e vorba doar de educație, învățare și chestiuni formale, e vorba și de nevoia de a aborda lucrurile într-o manieră jucăușă, să spunem așa. Cum poate cineva învăța într-un mod informal? Copiii nu trebuie să fie neapărat foarte uh, formali. Uh, Președinția a început un dialog uh, structural, structurat și toate aceste discuții, Forumul uh, European al Tinerilor și societatea civilă, toate aceste lucruri vor continua și pre- pregătim diverse activități uh, care vor culmina în o serie, într-o serie de recomandări. O altă prioritate a agendei noastre este legată de uh, politica drepturilor copiilor și drepturilor tinerilor. S-au făcut multe în acest domeniu. Există Tratatul Națiunilor Unite privind drepturile copilului, Tratatul de la Lisabona. Toate aceste lucruri trebuie puse la oaltă și avem impresia că se întâmplă multe lucruri, dar trebuie să avem uh, mai mult uh, coerență, să uh, obținem mai multe sinergii și să ne dăm să, și să reușim să uh, concentrăm mai bine eforturile. Vom organiza de asemenea un eveniment aici la Bruxelles, capitala Europei, privind tinerii și Europa pe 27 noiembrie. De asemenea, sunteți cu toți invitați. Este un eveniment când tinerii se, se adună la Bruxelles pentru a vedea cum uh, tinerii pot fi implicați în contextul urban. Unul din doi uh, locuitori ai Bruselului nu s-au născut la Bruxelles sau părinților nu s-au născut la Bruxelles și peste 20 de ani uh, proporția va ajunge la 70%, deci 7 din 10 locuitori ai Bruselului Uh, vor fi uh, persoane care nu s-au născut aici. Cum vă dați seama, nici eu nu, nu provin de aici, dar acest lucru se va întâmpla și tendința se va accentua în viitor. Și asta uh, aduce multe provocări pentru noi și trebuie să abordăm aceste provocări. În fine, vrem de asemenea să încercăm să realizăm Uh, efecte de multiplicare, dacă vreți, uh, în uh, domeniul educației tinerilor. Sunt ministru pentru oportunități egale, printre alte lucruri, și mă bucur că sunt responsabil de educație și tineret. Sunt, într-un fel, mă consider un ministru al viitorului, pentru că pregătim tinerii pentru viitor. Și sunt câțiva colegi în Uniunea Europeană care sunt responsabili de educație și tineret toți acești uh, oameni uh, vor trebui să se adune la oaltă și să colaboreze ca să realizăm o integrare cât mai bună a diferitelor uh, zone de politici, pentru că uneori există diferențe fundamentale între cele două domenii, educație și tineret. Adesea uh, menționăm mai degrabă ce nu pot face tinerii în loc să spunem ceea ce pot face. Trebuie să creăm legături între toate aceste sectoare. Sper că vom face acest lucru cu succes în timpul președinției noastre și sunt sigur că voi mai avea ocazia să mă întorc în fața acestei comisii și să vă uh, informez în legătură cu evoluțiile ulterioare. Acestea sunt prioritățile noastre, așadar suntem foarte entuziaști. Uh, și sper că această atitudine nu se va schimba. Acest program, uh, până la urmă, uh, ne afectează pe toți. Așa cum uh, spunea colega care a vorbit înainte, știm foarte bine cum se fac compromisurile și înțelegem mai bine imaginea generală și vom continua să facem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Mulțumesc pentru această amplă prezentare a diverselor chestiuni pe care le-ați abordat și foarte frumos ați făcut-o. Și iată că avem uh, o gamă largă de chestiuni care au fost abordate și vor fi abordate de către președinția belgiană. Mă bucur foarte mult că există, iată, un continuum uh, care a început și care va continua dincolo de președinția belgiană. Foarte mulți colegi s-au înscris la cuvânt și începem cu Slovenia. Vă rog să fiți succinți. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Uh, domnule ministru, în primul rând doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea priorităților uh, dumneavoastră, care mi se par foarte bune. Uh, se pare uh, uneori și avem impresia că totul s-a spus și că nicio președinție nu mai poate să aducă nimic nou la ceea ce s-a spus sau s-a făcut la nivel european. Iată totuși că um, o echipă bună, creativă, plină de energie, poate să scoată în evidență anumite elemente în uh, domeniul educației și al politicilor privind tineretul. Cred că uh, dumneavoastră, ministrii belgieni, sunteți uh, foarte competenți și plini de energii inovatoare, lucru care este foarte bun pentru educația la nivel european. Ați menționat procesul de la Copenhaga în ceea ce privește formarea profesională. Eh, mă gândesc că poate mm, nu ar trebui să ne gândim doar la formarea profesională și educația profesională secundară, eh, ci cea generală. Pentru că avem foarte multe astfel de școli eh, și colegii care pregătesc tinerii să intre pe piața muncii Uh, și care de multe ori își găsesc mai greu loc de muncă decât cei care au terminat o școală profesională. Aceste școli oferă tinerilor competențe mai generale, uh, ceea ce face ca, într-adevăr, să le fie mai greu să-și găsească un loc de muncă. De aceea, cred că singura lor posibilitate este să-și continue studiile în învățământul terțiar mm. În 2000, uh, anul 2008 a fost un an al dialogului intercultural și pe parcursul acelui an ne-am ocupat de dialogul intercultural, de limbi, uh, iar apoi, în timpul președinției germane, slovene și franceze, s-a maturizat uh, ideea cu privire la un indicator lingvistic E vorba de un proiect de evaluare a cunoștințelor uh, unei uh, a doua și o a treia uh, limbă într-o anumită populație. Un lucru foarte interesant și cred că o presiune externă poate să aducă un stimulent suplimentar în educația națională îi poate încuraja pe tineri uh, și sistemele de învățământ să se orienteze spre o astfel de educație mai devreme. Cred că aici foarte multe lucruri s-ar putea face. Și, în fine, aș vrea să închei cu o întrebare. Comisia Europeană a propus, uh, a venit cu o serie de inițiative. Una dintre ele se numește Youth on the Move, deci tineretul în mișcare, pe care l-ați menționat-o. Uh, E vorba de o inițiativă destul de amplă și care include o serie de programe care poate nu-și găsesc neapărat locul aici, ar putea să fie incluse în alte programe, cum ar fi lifelong learning, învățarea pe toată durata vieții, pentru că e vorba și de finanțare aici. Întrebarea așadar este următoarea. Credeți că ar trebui să tragem o linie foarte clară între aceste două programe cadru sau uh, pur și simplu să acceptăm ceea ce propune Comisia Europeană. Mulțumesc! Mm, categoric nu, uh, spune doamna președinte. Domnul Benet. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru excelenta prezentare și vă doresc mult succes în următoarele șase luni. Cred că, de fapt, suntem de acord pe multe teme. Dar am o întrebare în legătură cu programul de învățare pe toată durata vieții. Știm că toată lumea este angajată în procesul de la Bolonia de a avea un procentaj de 20% din uh, studenți cuprinși în programul Erasmus până în 2020. Anul trecut aveam doar 10% Cred că suntem pe calea cea bună, sunt deja progrese, dar există anumite lucruri la care trebuie să ne gândim. Mă întreb dacă ar fi bine ca aceste ținte să, să fie diluate. Și asta deoarece unii spun că 20% până în 2020 ă, studenți care să fie învățați și să fie câștigat experiență în străinătate, totuși nu reprezintă decât o parte a educației ă, tinerilor. Nu? Tinerii se duc în străinătate, Uh, în uh, timpul educației, învățământului secundar, mm, dar ce se întâmplă și în învățământul uh, terțiar? Care sunt prioritățile? Trebuie să ne asigurăm că aici ambițiile nu se diluează. Cât privește bugetul pentru programul de învățare pe toată durata vieții, Consiliul ar sugera să fie redus cu 25 de milioane. Noi am spus că asta este o adevărată provocare și suntem de acord pentru că dacă există într-adevăr un proiect pe care să-l folosim ca bază de plecare, să construim mai departe, despre asta este vorba și nu aici ar trebui să reducem bugetul. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Papa Nicolau. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και πράγματι είναι... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. un program foarte ambițios. Pe de altă parte, am fost informați că bugetul pentru educație și tineret va suferi niște reduceri considerabile. Vreau așadar să știu care este poziția președinției belgiene în această privință. Ăsta a fost primul punct. Al doilea. Orice fel de conferință, de întâlnire care va fi organizată uh, va reprezenta o oportunitate ca să combinăm aceste inițiative, să le combinăm cu problemele și cu aspectele pe care le, știm cu toții. Și am menționat acest lucru la ultima noastră întâlnire, uh, când a venit un reprezentant al președinției spaniole care își încheia mandatul. Poate că ar fi bine să ne gândim la tipul de coordonare care ar trebui să existe și cred că la aceste întâlniri și conferințe ar trebui să venim cu soluții, cu propuneri care să mm, încerce să găsească o mai bună soluționare a problemelor legate de buna concertare a eforturilor statelor membre. Acest lucru s-a menționat și în Consiliu în ceea ce privește tineretul. Din păcate, la, nivelul, la nivel național, la nivelul statelor mm. membre, participarea nu este ceea ce ar trebui să fie. Și cred că președinția belgiană ar avea rezultate mult mai bune dacă programele pe care le-ați subliniat aici ar arăta felul în care putem implica statele membre astfel încât să asigurăm o participare adecvată și un efort concertat, pentru că cunoaștem principiul subsidiarității categoric. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Badia! Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să felicit pe domnul ministru, în special în ceea ce privește partea de prioritizare în procesul de educație. În legătură cu procesul de la Copenhaga, cred că asta este într-adevăr una dintre prioritățile pe care ați menționat, poate chiar prima prioritate. Am însă anumite îndoieli legate de punerea sa în aplicare. Pentru că am văzut și vedem în continuare problemele care au apărut într-o serie de state membre în legătură cu procesul de la Bologna. Poate că ar fi bine să învățăm din aceste probleme legate de procesul de la programul de la Bologna, ca să punem în aplicare procesul de la Copenhaga. Nu știu dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu opinia multor eurodeputați privind uh, program, uh, procesul de la Copenhaga. Vreau să vă spun că majoritatea oamenilor din țara mea uh, habar nu au de acest proces de la Copenhaga. De aceea mă întreb următoarele. Atunci când ne spuneți că au loc tot felul de întâlniri, de conferințe la fiecare doi ani, că are loc o evaluare a acestui proces, uh, Cine participă la aceste întâlniri și conferințe? Pentru că atunci când vorbim despre Bolonia, avem reprezentanți ai universităților, dar când vorbim despre formarea și instruirea profesională, de fapt vorbim despre întreprinderi. De aceea cred că aici noi nu am identificat foarte clar pe cei care ar trebui să fie parte la acest uh, întreg proces Copenhaga. Deci întrebarea este următoarea. Considerați că regiunile ar trebui să aibă aici un rol foarte important în a pune pe picioare acest program? Care este rolul lor? Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc și eu și apreciez foarte mult și mă bucur foarte mult să constat că sunteți atât de entuziast. Când uh, am ascultat, totuși nu am uh, auzit ce măsuri concrete doriți să luați. Nu, am, nu ați vorbit despre susținerea uh, tineretului, politicile privind tineretul deoarece credem că, într-adevăr, aceste aspecte sunt importante. Angajarea, ocuparea pe piața muncii, nu? Atunci când șomajul printre tineri a atins un procent de 20%. Cred că mai este important să susținem uh, pregătirea și formarea profesională, deoarece cred că aici mai există probleme. Nu trebuie să ne concentrăm numai asupra educației universitare, ci și asupra instruirii profesionale, deoarece și de ea este nevoie. Îmi place foarte mult uh, inițiativa Tineretul în Mișcare și cred că în această privință încercăm întotdeauna să promovăm o nouă clasificare a universităților. Poate că încercăm să simplificăm puțin problema cu care ne confruntăm aici în Europa. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe îmbunătățirea calității învățământului universitar, astfel încât ele să fie în măsură să concureze cu alte universități din lume. Deci întrebarea mea este ce aveți de gând să faceți în această privință și ce aveți de gând să faceți așadar în uh, ceea ce privește îmbunătățirea calității învățământului universitar european. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Colegul uh, Boves. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Cred că aceste domenii pe care le-ați subliniat trebuie abordate împreună și practic ar trebui să reprezinte unul dintre aspectele cheie ale strategiei Europa 2020. Sarcina este foarte importantă și cred că trebuie să sporim uh, Uh, accesul și să, punem, să acordăm accent, uh, atenție deosebită uh, cetățenilor care prezintă niște calificări profesionale deosebite. Referitor la ceea ce ați spus, pentru că ați menționat că s-a a început un proces care trebuie continuat de președințiile următoare. Ce intenționați așadar să faceți? pentru ca acești uh, indicatori să se îmbunătățească. Deci o să intenționați să luați niște măsuri, să faceți ceva pentru ca Fondul Social European să poată fi folosit în următoarea uh, perspectivă financiară, deci să fie folosit pentru a îmbunătăți uh, nivelul calificărilor profesionale. Poate că miniștrii învățământului din statele membre trebuie să fie implicați pentru a atinge această țintă. Mulțumesc! Avem o problemă, spune doamna președinte, mai sunt patru persoane care doresc să intervină, dar nu prea mai avem timp, deoarece doresc să-i uh, dau domnului ministru 10 minute ca să aibă timp să răspundă la dumneavoastră întrebărilor dumneavoastră. De aceea vă rog și insist, nu spuneți ceea ce s-a spus deja. Deci o să-i acordăm domnului ministru 10 minute ca să răspundă, după aceea vom continua. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să fiu mai succint ca înainte. În primul rând, sunt într totul de acord că procesul de la Copenhaga trebuie să se concentreze și pe limbile străine. Asta e foarte important. Este foarte important ca studenții să aibă cel puțin un uh, Uh, cunoștințe de bază în uh, limbile străine. Deci, categoric, vom ține seama de treaba asta atunci când vom evalua procesul de la Copenhaga. E, sigur că trebuie să tragem învățăminte și din alte procese, precum cel de la Bologna, e, și să ne amintim că poate este vorba de 32 de țări care participă numărul este mai mare decât numărul statelor membre. Deci toți acești oameni sunt parteneri angajator, lucrător, deci toate părțile implicate uh, stau la masă și discută când avem aceste întâlniri înainte de um, data la care se întrunește Consiliul, deci are loc această întrunire informală a partenerilor sociali și apoi este informat trioul Troica președinților. Vom continua să facem uh, tot așa, deoarece dorim să facem ca aceste discuții să fie foarte vii. Eh, Vrem să ne ocupăm într-adevăr de chestiuni concrete cu partenerii sociali. Vrem să vedem cum putem să îmbunătățim comunicarea, cooperarea și, de asemenea, trebuie să vedem diferite să avem eh, o serie de etaloane pe care să le preluăm. Vrem să vedem uh, care este transferabilitatea uh, elevilor și studenților între fluxuri de învățământ. Aș spune da la ceva ceea ce ați spus. În calitate de președinție a Uh, Consiliului trebuie să susținem toate țările care vor să facă acest lucru. Atunci când ați întrebat despre regiuni, cred că este important să lucrăm împreună, pentru că asta evident duce la rezultate mai bune. Așadar, trebuie să existe o legătură chiar și cu municipalitățile, chiar și la un nivel local, nu numai la nivel de regiune. Trebuie să asigurăm o bună coordonare între aceste niveluri. Deci, uh, atunci când uh, ați vorbit despre regiune aveți dreptate și vă susțin. Tineretul în mișcare, mobilitatea tineretului. La întâlnirea ministerială informală de la Madrid uh, am vorbit și cu Comisia, am vorbit foarte mult despre mobilitatea tineretului și ce presupune aceasta. Este un nou, o nouă denumire uh, Uh, a programului uh, învățarea uh, pe tot parcursul vieții ar fi puțin derutant dacă am include asta pentru că în programul de învățare pe tot parcursul vieții sunt implicați și adulții. Deci nu putem să vorbim despre asta sau să folosim această denumire pentru tineretul în mișcare. Uh, Trebuie să facem uh, o delimitare foarte clară între diferitele politici. Atunci când vorbim despre tineret, chiar despre tineret vorbim. Nu spun că învățarea pe tot parcursul vieții nu este importantă, poate că va fi chiar și mai importantă în viitor. Însă cum vom ajunge la un uh, echilibru, nu știm încă. O să așteptăm comunicarea comisiei și să vedem ce spun. Vorbim uh, despre comunicare, despre învățământul superior, mobilitate, vorbim despre locuri de muncă și uh, despre șomajul în rândul uh, tinerilor. Unii comisari sunt implicați și vom vedea care este echilibrul la care se ajunge. Sunt convins că vor avea loc discuții fructoase în Consiliu. O sta de vorbă cu Comisia și vom păstra legătura cu aceasta. Aceste obiective sunt foarte importante în cadrul strategiei 2020. Desigur, știți că sub președinția noastră aceste lucruri trebuie uh, puse în aplicare la nivel uh, național. Și pentru a vă da un exemplu din țara mea, vreau să vă spun că uh, nu putem să ne culcăm pe lauri, acum să spunem că am uh, obiectiv, am atins obiectivele, sunt multe de făcut și sunt convins că asta este valabil și în cazul altor state. Vrem să vedem cum putem să măsurăm, să cuantificăm rezultatele. Dacă luăm uh, indicatorii europeni, uh, i-am aș putea spune că Belgia a atins uh, acești uh, indicatori, dar dacă luăm drept etalon indicatorii flamanzi, atunci nu am reușit să facem acest lucru. Uh, sigur, bugetul este un aspect important și momentul adevărului va fi acela în care vom vedea care este bugetul Sigur, e bine ca șefii de stat și de guvern să spună educația uh, este bună, uh, trebuie să facem educație, dar să vedem ce se întâmplă când vine vorba de buget. Ministrii Culturii și Educației au fost unanimi la Madrid atunci când au spus că toate aceste lucruri trebuie să se reflecte într-un uh, buget uh, uh adecvat. Trebuie realizat un consens uh, larg în acest sens. De asemenea, trebuie să vedem care este și contextul economic. Cred că 24 de milioane euro a fost uh, uh suma nu, uh, îmi cer scuze, spune vorbitorul, 20,5 pentru 2011. Deci lucrurile nu sunt așa de dramatice pe cum le-ați menționat Uh, domnule Velet. Însă, trebuie să vedem ce s-a implementat, ce nu s-a implementat. Știm ce presupune acest exercițiu. Trebuie văzut ce s-a realizat și ce nu s-a realizat. Ca reprezentant uh, al uh, Consiliului Educației și Tineret, susțin că nu trebuie să existe reduceri ale bugetului, însă îmi dau seama de asemenea că trebuie uh, realizat un echilibru uh, și cred că cea mai bună cale nu este să tăiem bugetele, ci uh, să le suplimentăm. Dacă spunem că educația este importantă și uh, uh o linie bugetară trebuie să reflecte acest lucru. Desigur, avem nevoie de proiecte în fondurile sociale. Toate aceste proiecte trebuie uh, utilizate și incluse. Cred că o să mă opresc aici, deși am vrut să spun ceva despre procesul de la Bolonia, calitatea universităților. Procesul de la Bolonia este important este una dintre problemele pe care trebuie să le tratăm în lunile următoare. O să vedem informal uh, care este uh, baza. Trebuie să avem un sistem european de clasificare, un sistem de rating al universităților. Nu există un consens în legătură cu această clasificare însă este un proces informal și putem să realizăm progrese, să găsim uh, uh, metode realiste care să fie acceptate de toată lumea. Însă e greu să găsești criteriile, nu poți să compari merele cu perele. Foarte pe scurt următoarea întrebare. spune președinta. Mulțumesc, doamnă președintă. S-a dat răspuns la majoritatea întrebărilor, dar aș vrea să mă refer la două chestiuni. Prima, uh, mobilitatea cadrelor universitare în cadrul procesului de la Bolonia. Uh, procesul uh, Erasmus a fost foarte important, însă mai mult de făcut în legătură cu mobilitatea profesorilor în Europa, în, în în contextul procesului de la Bolonia. De asemenea, ați uh, menționat uh, învățarea pe tot parcursul vieții și tineretul în mișcare. Și, desigur, aici se pune următoarea problemă. Sunt mulți uh, adulți în Europa și există un decalaj foarte mare între persoanele din diferite uh, profesii din cauza diferenței de tehnologii. Uh, Așadar, cum putem să facem astfel încât adulții să fie incluși pe uh, piața muncii? Doamna Costa. Mulțumesc uh, foarte mult domnului ministru pentru acest uh, spirit în care a vorbit și a abordat uh, această chestiune. De asemenea, în ceea ce privește noul profil care uh, reiese din uh, strategia de la Lisabona. Tinerii, în cadrul tratatului de la uh, Lisabona, sunt în și mai mare măsură implicați. Uh, ei nu mai sunt numai destinatari ai politicilor, ci și făptuitori uh, ai acestora. Articolul 167 permite Consiliului și Comisiei, dincolo de principiul subsidiarității, deci acestea trebuie să găsească instrumentele și măsurile adecvate pentru a permite o mai bună realizare a obiectivelor. De aceea cred că strategia 2020 în această privință nu a definit foarte bine revizuirea instrumentelor de guvernanță așa cum ar fi trebuit. Și în absența unor astfel de instrumente, obiectivele nu vor fi îndeplinite. În ceea ce este procesul la Copenhaga, cred că ar fi bine ca o parte de inițiativele dumneavoastră să vizeze o evaluare a stării uh, de uh, fapt în ceea ce privește cadrele universitare, însă, de asemenea, trebuie să ne orientăm și în funcție de sugestiile din cadrul strategiei de la 2020. Al minter, nu vom avea decât cifre. Ehm, mulțumesc, eh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru acest program foarte ambițios pe care ni l-ați eh, prezentat și foarte orientat pe viitor, însă sunt câteva lucruri pe care nu le-ați menționat. Chestiunile de gen. Chestiunile legate de tehnologiile moderne care au un impact uriaș asupra tinerilor Sigur, tinerii trăiesc uh, în uh, vremuri uh, schimbate. E vorba de utilizarea noilor mijloace mass media în educație. De asemenea, s-au modificat și legăturile între oameni. Aș vrea să vă întreb care este părerea noastră despre programele pe care le are Europa, care merg dincolo aceste frontiere în ceea ce privește uh, educația, tineretul și cultura. În uh, toamnă o să uh, fac un raport pe această temă și poate putem să analizăm împreună acest lucru. Sunt multe persoane implicate, dar uh, trebuie să fac uh, un uh, raport în ceea ce privește tineretul și noile mijloace media. Mulțumesc, doamnă președintă. și mulțumesc, domnule ministru, unul dintre elementele pe care uh, am început să le analizăm uh, sunt, uh, este um, uh, educația timpurie. Vrem să îmbunătățim incluziunea socială, să uh, prevenim abandonul școlar, însă vrem să facem mai mult de la bun început. Uh, și mă întreb dacă ne-ați putea spune dacă președinția belgiană are planuri în această privință. Aveți 5 uh, minute, pentru că colegul uh, dumneavoastră așteaptă, domnule ministru, asta nu din pricina mea. Da, dar uh, se ocupă numai de sport, așa încât o să fie mai bine. A fost o glumă, spune ministrul este de origine spaniolă, așa încât este foarte mulțumit și încântat acum. să, o să fiu foarte succint în ceea ce privește mobilitatea cadrelor universitare. Aveți dreptate. Știm că obstacole financiare sunt cele mai semnificative. Când vorbim despre tineretul în mișcare, am spus că împreună cu Banca de Investiții și cu Consiliul și Comisia o să încercăm să găsim noi uh, instrumente de finanțare pentru a da posibilitatea studenților cât și cadrelor universitare să facă aceste schimburi uh, în străinătate. Știu, este greu în momentul de față. Participarea tinerilor, da, sunt de acord cu dumneavoastră, Asta trebuie să se întâmple, de aceea am uh, inițiat acest uh, dialog structurat înainte de președinția spaniolă tinerii la locul uh, de muncă, există un uh, forum uh, al tinerilor, acolo tinerii sunt încurajați să-și spună punctul de vedere. Acest lucru se va întâmpla și pe durata președinției maghiare. Va avea loc un dialog structurat pentru a vedea cum putem să uh, facem acest lucru. O, o evaluare intermediară la mijlocul uh, termenului pentru strategia 2020, da, vom face acest lucru, pentru că dacă nu tragi învățăminte din uh, trecut, nu poți să faci progrese. În ceea ce privește agenda digitală, nu avem planuri imediate, însă această temă va uh, interveni pe parcursul dezbaterilor și aș fi interesat să stau de vorbă cu dumneavoastră. Educația, cultura, migrația sunt teme care trebuie abordate. Cred că în septembrie acest lucru s-a anunțat uh, în Stockholm. A fost comandat un studiu în legătură cu atitudinea tinerilor și copiilor atunci când e vorba de participare activă în calitate de cetățeni și democrație. Cred că multe state membre nu au avut uh, experiențe tocmai uh, Uh, bune cu această uh, temă, așa încât uh, cred că acest studiu vine la timp. Sper că am fost suficient de succint. Da, minunat, spune președinta. Așadar, mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Am avut prezentări făcute de doi ministri care ne-au transmis foarte multă energie și asta ne bucură pentru că avem nevoie de energie în acest uh, domeniu. Pentru că vă ocupați de sufletul Europei, dacă vreți, și dacă nu investim în acest uh, suflet, în acest spirit, vom uh, avea numai de pierdut. Așadar, sunt încântată de faptul că din întâlnirile cu miniștri reprezentând președinția belgiană, constatăm că e foarte multă energie implicată în eforturile noastre. Oamenii trebuie stimulați să lucreze și să fie încurajați să, să acționeze și mai bine de acum încolo. Aveți multe lucruri de făcut, vă susținem și suntem conștienți că în șase luni veți putea determina progrese în uh, o serie întreagă de, dora, de dosare, uh, dar după aceea va urma o altă președinție și o altă președinție. Sunteți doar unul dintre uh, verigi, una dintre verigile lanțului, dar o verigă extrem de importantă. Vă mulțumesc și mult succes! ich hatte ganz vergessen, der Weltmeisterschaft, äh, den Spaniern zum Gewinn der Weltmeisterschaft zu gratulieren. Congratulations to the Spanish. But even the Netherlands played a good play. Again. Dar și olandezii s-au uh, descurcat destul de bine, nu? Uh, și au terminat și pe locul și germanii la fel care au terminat pe locul 3 s-au descurcat destul de bine. You disagree. You disagree. Nu sunteți de acord? Întreabă doamna președinte. De ce nu sunteți de acord? Spuneți-mi. Cred că olandezii au un, au jucat foarte corect. Nu, eu n-am spus că au jucat corect. Eu nu sunt arbitru, spune doamna președinte. Haideți să, să lăsăm acest lucru. Nici nu vreau să fiu, ar fi foarte dificil. Întorcându-ne acum la uh, domnul ministru, doar al sportului, cum zicea predecesorul său. Uh, nu, nu mai spun nimic. Sunt încântată că ministrul sportului este alături de noi. Pentru prima dată avem ocazia după adoptarea tratatului de la Lisabona să discutăm, să avem un precursor, un pionier și sunt foarte bucuroasă să urez bun venit domnului Filip Muiters, ministrul flamand al sportului, care ne va uh, prezenta elementele de bază ale discuțiilor noastre viitoare Vom primi uh, o propunere de program bianual până în 2013, așadar începește sportul și așadar avem încredere că veți contribui la aceste activități și că o să avem mai mulți bani pentru aceste activități. Trebuie să susțin, să contăm pe susținerea noastră, la fel cum și noastră trebuie să contați pe a noastră în următorii doi ani nu vom putea cheltui mai mulți bani decât puteam cheltui pe că nu aveam competențe în acest domeniu, păcat. Însă acum vă dau cuvântul și vă ascultăm cu toată atenția, domnule ministru. Äh, de Stimați deputați, domnule președinte, sunt încântat să fiu äh, alături de dumneavoastră pentru a vă împărtăși câteva idei despre programul președinției belgiene în materie de sport și voi răspunde și la întrebările noastre, evident. Parlamentul European a acordat deja multă atenție în trecut problemelor sportului și asta se vede și din mare număr de rapoarte, rezoluții, audieri pe această temă uh, sau legate de sport. Nu pot decât să salut această implicare în Parlament, a Parlamentului European. Este un rol activ jucat de Parlament. De exemplu, raportul uh, PAC din 1997 a subliniat necesitatea unei politici europene a sportului și asta va fi un, asta a fost un stimulant pentru a da competențe de sport prin tratatul de la Lisabona. Uniunea Europeană trebuie să aibă competențe de acționare în uh, domeniul sportului și în, ca urmare a tratatului de la Lisabona s-au dat noi competențe instituțiilor uh, europene în acest sens. Pentru președinția belgiană este o veritabilă plăcere să deschidă această nouă eră uh, a sportului și sper că vom putea să ne aducem contribuția la eforturile de a face să evolueze politica sportivă a Uniunii Europene. Așteptăm în curând o comunicare, așa cum ați spus, doamna președinte, și sper că președinția va putea și să aibă anumită influență asupra acestei uh, comunicări. Mă voi axa acum pe cele două mari priorități ale președinției noastre. În primul rând, cadrul acțiunii europene viitoare și apoi rolul social al sportului și vei vorbi, evident, și despre fair play. În ce privește cadrul acțiune europeană în domeniul sportului. Așteptăm o comunicare care se va putea dovedi importantă și așteptăm și o propunere, un proiect de program de partea Comisiei Europene. Lumea sportului și statele membre așteaptă, au așteptări foarte mari în ce privește influența pozitivă pe care o poate avea Uniunea Europeană asupra domeniului sportiv. Trebuie dat un semnal foarte clar uh, din partea Uniunii Europene în ce privește evoluția viitoare ulterioară a sportului. Am fost prezent la ultimul Consiliu din 10 mai și pot să vă spun că uh, s-a văzut foarte clar care sunt uh, așteptările și speranțele în acest domeniu. Așadar, în ce privește programul pentru sport, așa cum uh, mi-ați cerut, uh, îmi iau în uh, serios sarcina și voi aștepta împreună cu colegii mei această comunicare și vom reacționa așadar la ea în timpul mandatului. Foarte important. Acest sector este unul foarte important și există un consens în legătură cu cine va lua parte. Predecesorul meu spaniol a făcut uh, prima mișcare, ca să spunem așa, în ce privește eforturile de a obține un consens prin dialogul structurat, dar există încă o serie de probleme practice, uh, modul de lucru, agenda, există probleme practice care trebuie abordate și rezolvate și eu o voi face pentru că eu consider că dialogul structural este foarte important. Nu vreau să uh, intervin înaintea discuțiilor care vor avea loc, dar pot să spun că președinția, președinția belgeană va încerca să obțină o decizie formală de la Consiliu, uh, sperăm sub forma unei rezoluții pentru a clarifica problemele pe care le-am menționat, uh, agenda, prevederile uh, practice ale acestea și apoi al doilea subiect pe care l-am menționat uh, se referă la rolul sportului în societate și fair play-ul. Există mai multe subdomenii aici, incluzia, incluziunea socială prin sport și modul în care sportul poate, în care în sport se poate lupta împotriva dopingului. Înțelegem de asemenea importanța spiritului voluntar în sport și avem un dialog cu uh, președinția viitoare, cea maghiară, dar și cu cea poloneză, pentru a vedea cum putem face progrese pe aceste chestiuni. În ce privește cele trei uh, subdomenii pe care le-am menționat, evident știm deja că 2010 este anul de luptă împotriva sărăciei și excluderii sociale și aceste priorități vor fi continuate în, preș- în cadrul președinției noastre și în cadrul președinției maghiare. Există de asemenea Cartea Albă în domeniul sportului, care subliniază rolul pozitiv al sportului și acțiunile pregătitoare pe care Comisia le-a menționat deja pentru 2009 și pentru 2010 și acestea și vom continua să ne concentrăm pe eh, prioritățile sportului. Deci când vorbim despre spiritul sportiv, fair play, angajament, comunicare, toate acestea sunt elemente importante în sport și au un rol uh, important și în societate. În trecut am fost antrenorul unei echipe de fotbal pentru tineri și eu însumi am înțeles uh, ce important este să adun la o parte persoane fără prea multe calificări, persoane dintr-un mediu de imigranți să se adun la oaltă și să creeze o atmosferă foarte pozitivă. Și când ai văzut asta pe teren, când ai văzut efectele pozitive pe care sportul le are în societate, atunci, eh, sigur, poți să te uiți și la educație, însă există aspecte eh, care trec de școală, care sunt importante. Tinerii pot învăța în multe feluri și cred că sportul este unul dintre aceste aspecte foarte pozitive. Și mai există și un alt aspect important pe care vrem să ne concentrăm și anume organizăm o conferință privind incluziunea socială. Vrem să avem un schimb de opinii între experți, un schimb de bune practici și în continuare vom discuta despre rolul pozitiv al sportului în societate. Nu vrem să reinventăm roata, vrem să folosim experiența care deja există Și acestea sunt uh, lucrurile pe care vreau să mă concentrez în timpul președinției belgiene. Un alt lucru este că vrem să vedem câteva concluzii în ceea ce privește incluziunea socială și sportul. Am vorbit deja despre acest lucru, dar următorul lucru uh, se referă la sport și pregătirea profesională. Cum putem uh, face progrese cu aceste aspecte în Uniunea Europeană. Cred că e important să avem uh, pregătire bună, antrenare, uh, un antrenament de calitate și o pregătire bună pentru oamenii implicați în sport, alături de programul cadru pentru sectorul uh, sportiv, mai avem și ideea unei cariere duale pe care trebuie să o examinăm cu atenție, în sensul că oamenii pot să facă sport, dar să mai aibă și alte activități de pregătire profesională. Sigur că există sportivi care câștigă foarte mult din sport, dar uh, nu toți uh, sunt în această situație și oricum ce se întâmplă cu ei atunci când își încheie cariera sportivă, din ce trăiesc. Trebuie să aibă și o carieră, alternativă. După aceea există problema plății uh, Uh, pentru plăților, plătirii tinerilor care sunt implicați în activități de antrenament. Acesta este iarăși o chestiune importantă și pe care trebuie să o luăm în considerare și cred că vom face multe pe acest domeniu în timpul președin, președinției belgiene. Apoi o problemă care apare mereu și mereu, lupta împotriva dopingului. Noua bază legală pentru sport, bază juridică pentru sport se concentrează pe protecția integrității fizice și morale a oamenilor implicați în sport și asta va întări rolul Uniunii Europene aici. Avem niște probleme de interferență cu un telefon mobil și ca să mă întorc la problema dopingului pe scurt, în Europa avem multe țări sau regiuni care au făcut progrese în ce privește implementarea codului uh, WADA și de aceea am cerut un studiu de la Institutul ASA ca să văd ce țări au implementat acest cod și în ce fel. Cu alte cuvinte, Sigur că uneori există o mare prăpastie între textul unei legi și modul în care este implementat. Și de aceea vrem să examinăm problema în detaliu și să vedem care sunt diferențele în ce privește modul de implementare a acestui cod. Deci vom discuta toate aceste lucruri în timpul președinției belgiene și aceasta va forma o bună bază de discuții. Există persoane în uh, Consiliul uh, Fondator la această organizație și am vorbit cu ei pentru că, până la urmă, Europa este doar o mică parte a acestei organizații și jucăm un mic rol și uneori Uh, avem dificultăți în a ne face auzită vocea. În ce privește protecția datelor personale, noi avem abordare complet diferită față de alte țări care sunt reprezentate în uh, Consiliul uh, Fondator și cred că protecția vieții private în Europa este un lucru care este stabilit în lege, uneori chiar în Constituție a țărilor membre. În mai am fost la OADA, și am făcut unele comentarii, dar am avut uh, niște reacții destul de ciudate din partea lor. Noi am spus că aceste lucruri sunt neconstituționale pentru că și ni s-a spus, păi schimbați-vă Constituția. Ce fel de răspuns e ăsta? Uh, trebuie să avem o voce mai puternică aici, pentru că avem o filozofie diferită și trebuie să impunem acea filozofie. Uh, Sigur, există UNESCO, există Consiliul Europei, toate aceste organizații trebuie implicate în acest uh, efort și uh, trebuie să încercăm împreună să facem progrese pe această temă a dreptului la viață privată. Voi încheia menționând o serie de evenimente care vor fi organizate. Mai întâi, știți probabil, 18-19 noiembrie 2010 Consiliul uh, pentru Educație, Cultură și Tineret. Sportul se va discuta pe 18 noiembrie. Apoi va exista o întâlnire informală pe care o va avea cu colegii Ministrei Sporturilor la Anver pe 21-22 octombrie și această întâlnire va fi pregătită de o întâlnire a directorilor pe 16-17 septembrie și vom mai organiza conferințe la care doresc să vă invit și pe noastră Prima conferință se referă la incluziunea socială. Vom vorbi, vom discuta cu uh, factori decidenți locali și vom încerca să stabilim cele mai bune practici, cele mai bune politici și, evident, după aceea există și Ziua Europeană a Antrenorilor pe care o organizăm. Noi avem astfel, un astfel de venit în, în Flandra la fiecare doi ani. și uh, se face un schimb de opinii între antrenori la nivel înalt. Vrem să facem din nou acest lucru, vrem să repetăm uh, experiența, dar la nivel european. Deci să facem un schimb de opinii la nivel european, cred că asta va fi o contribuție bună. Asta, cred că aici am acoperit cam majoritatea lucrurilor pe care vreau să le menționez și vă mulțumesc foarte mult. Doamna Doris Pac. Acht intervin. Zi... Am opt cereri de intervenție. Sechs, 8, 9. Everybody one minute. Nu, sunt nouă intervenții. Mai, mai dorește cineva? Oricum vă rog să interveniți foarte uh, la obiect și pe scurt. Doamna Boscot. Mulțumesc, uh, domnule ministru, pentru declarații. Aș vrea să încep prin a spune că uh, am foarte mult respect pentru președinția belgiană. Aveți foarte multe lucruri de făcut și vreți să aveți o atitudine cât mai puternică împotriva dopingului și a modului în care OADA uh, se ocupă de această chestiune. Felicitări. În al doilea rând, cred că UE ar trebui să fie mai bine reprezentată în Organizația Mondială Antidoping. Uh, Și ați menționat uh, problema uh, implementării diferitelor măsuri. Uh, există aspectul legat de articolul 29. Mă întreb dacă ne puteți da mai multe detalii pe această temă. Și apoi începește incluziunea socială. Pentru multe cluburi de fotbal și cluburi de sport în general, acestea contribuie la îmbunătățirea incluziunii sociale și pot uh, uh, cere fonduri de la EASAF, dar uneori se pare că oficialii care se ocupă de aceste uh, fonduri nu înțeleg că uh, cluburile sportive mm, sunt niște merită să primească astfel de fonduri și au o atitudine greșită față de această chestiune. Președinția belgeană are într-adevăr un program foarte ambițios, felicitări și mult noroc, însă fără bani știți că nimic nu funcționează, asta e problema. Și în calitate de raportor pentru bugetul pe anul viitor, am constatat un lucru, și anume uh, suma rezervată pentru aceste noi inițiative este foarte, foarte mică. Cred că vorbesc în numele tuturor când spun că am vrea să vedem un buget mai important pentru a putea vedea că toate aceste inițiative se materializează pentru că noi susținem aceste inițiative, suntem în favoarea lor. Apoi, uh, am discutat cu comisarul din domeniu, nu se poate oare susține o inițiativă pentru că vorbim de dosarul social până la urmă, uh, inițiativă de a crea un turneu european al școlilor, un turneu de fotbal, de exemplu, la nivelul școlilor europene. Așadar, uh, ați fi eventual în favoarea unei astfel de inițiative? Vă mulțumesc. Domnul Fisas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să spun că președintele Comisiei a fost primul care a felicitat Spania pentru victoria noastră și vreau să vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule ministru, pentru că ați acoperit o serie întreagă de subiecte. Sigur, nu avem foarte mult timp ca să vorbim de prea multe subiecte în detaliu, dar ați încercat să vă concentrați pe aspecte concrete. De exemplu, problema antrenamentelor și a posibilităților, uh, oportunităților de antrenare în diverse sporturi, în diverse țări și exemplele care există, cele mai bune practici care există în statele membre. Ați menționat instrumentele de dezvoltare a carierei. Sigur, ați vorbit și despre problemele serioase cu care se confruntă uh, atleții în uh, activitatea lor profesională. În ce privește problema dopingului? Evident, există o problemă a dopingului la nivelul atleților de performanță, dar nu numai la acest nivel. Există doping și în cazul tinerilor și ce facem cu legislația dublă care există uh, uneori. De exemplu, uneori un atlet e sancționat conform unui tip de legislație și apoi posibilitățile de recurs care există pentru acești indivizi uh, sunt, uh, le schimbă situația. Mulțumesc foarte mult pentru a rezolva toate acele probleme. Există o serie întreagă de fonduri. În Belgia aveți uh, două funcții, practic, în guvern, după cum văd, și este un lucru foarte bun. Am două întrebări. Ați putea să ne spuneți în viitor uh, uh, care vor fi rezultatele conferințelor și manifestărilor pe care le veți organiza. Ne-ați putea informa în legătură cu rezultatele acestora și, în al doilea rând, uh, vreau să spun că m-a bucurat foarte mult că ați menționat conceptul acesta al dublei cariere sportive și de altă natură, eh, pentru că eu cred că ar trebui să investim în sportivi care apoi mai târziu reușesc să devină antrenori sau... Deci ce credeți despre programul comisiei, eh, program în valoare de 3 milioane de euro pentru a face schimb de cele mai bune practici? Veți susține acest program? domnul Ter. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Voi fi foarte succint. O întrebare uh, în legătură cu două inițiative. Mă bucură foarte mult programul nostru. Este un program bun. Este foarte clar că sunteți un om de sport. Primul comentariu. În timpul mandatului noastră, cred că ați încerca să implementa, ar trebui să încercați să vă implementați cât mai hotărât ideile Poate Uniunea Europeană ar putea să mai obțină un loc la Agenția uh, Mondială Antidrog. De ce să nu trimite chiar Uniunea un reprezentant al său? Și în felul acesta ne-am crește influența acolo. 50% dintre mijloacele financiare ale organizației sunt oferite de noi. O altă inițiativă, poate, uh, dacă organizați o conferință a ministrilor sportului în această toamnă, sugerez să invitați și reprezentanții ai Comitetelor Olimpice Naționale, pentru că în felul acesta uh, uh, ei vor putea participa la discuțiile pe diverse domenii. Vreau să vă mai pun și altă întrebare. În ce privește pariurile sportive, acesta e un fenomen global, fără frontiere, totuși există elemente negative asociate cu pariurile. Există pariuri la negru, după cum știți. Există uh, situații în care rezultatele sunt uh, trucate, în care există monopolii la, monopoluri la nivel național. Credeți oare că se va putea reglementa acest sector la nivel european? Eu unul sunt pentru această reglementare. Noastră ce considerați? Yeah. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Uh, domnule ministru, vreau să vă spun de la bun început că am fost puțin uh, îngrijorat pentru că, gândindu-mă la răspunderile pe care le aveți uh, dumneavoastră în domeniul sportului, poate că sportul e numai cenușăreasa printre prioritățile în dumneavoastră. În realitate am constatat că lucrurile nu stau așa. Sunt de acord cu ce au spus ceilalți colegi, încercând să afle ce puteți face și cum puteți acoperi tot ce vă propuneți dintr-un milion de euro cât vă prevede bugetul. Categoric că va trebui să facem tot ce putem ca să schimbăm situația. O întrebare. Ați vorbit despre voluntari în sport. Și având în vedere că 2011 este anul european al voluntariatului, am următoarea întrebare. Aveți uh, niște proiecte specifice la care v-ați gândit în acest sens? Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog. Mă scuzați, până doamna președintă, nu pot să văd uh, numele dumneavoastră. Uh, doamna Levska. Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, numele meu este greu de pronunțat. Mulțumesc, domnule eh, ministru, pentru prezentarea foarte interesantă pe care ați făcut-o și care ați menționat eh, o serie întreagă de teme și aspecte interesante. Ați vorbit despre primul, prima întrunire informală a ministrilor eh, sportului, întâlnire la care au fost subliniate o serie de priorități, cum ar fi acea idee a jocului curat, nu fair play în sport și măsurile anti-doping. Cred că, într-adevăr, acestea sunt niște măsuri sau niște, niște obiective pe care președinția belgiană își propune să le atingă. Aveți niște propuneri concrete în acest sens? Apoi, ați mai spus că și că președințiile următoare vor uh, continua aceste măsuri. Și apoi, în legătură cu prioritățile dumneavoastră, uh, sportul practicat de persoanele cu dizabilități își va găsi și el un loc. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Delora, mulțumesc foarte mult! Domnule ministru, am, mă bucur mult să aud afirmația dumneavoastră cum că sportul ne ajută uh, la întărirea relației dintre categoriile sociale. Eu m-am întâlnit cu studenți uh, de diverse niveluri și le-am spus că Uniunea Europeană are răspundere în acest sens și va discuta acest lucru și, de fapt, chiar am discutat în legătură cu noile echipamente și dotări sportive. Sigur că asta costă. Pe de altă parte, însă, aceste echipamente uh, încurajează sporturile. Dar, în același timp, avem nevoie și de terenuri de joacă, pur și simplu, pentru copii. Care este strategia dumneavoastră aici? Credeți că e posibil să faceți ceva aici? Și mă scuzați, mai aveam un comentariu, dar l-am uitat, spune vorbitoarea. Mulțumesc. Kelly, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Astăzi încă nu am vorbit, dar am ascultat cu mare atenție, pentru că, de fapt, aveam oarecare îndoieli Eh, în eh, ceea ce privește ce va reuși să facă și cum se va descurca președinția belgiană după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona eh, și care va fi apoi impactul asupra strategiei Europa 2020. Dar până acum ceea ce am auzit mi-a, mi-a plăcut Ehm, dar nu am găsit elementele practice, de exemplu legătura și integrarea în strategia Europa 2020. Ce a spus dumneavoastră în legătură cu restabilirea legăturii cu procesul de la Copenhaga, cu Bolonia, sunt întru totul de acord. Adevărul e că sportul ne oferă o gamă foarte largă de posibilități și cred că, într-adevăr, putem obține rezultate. Am vorbit cu mulți oameni care consideră că prea mult caz se face de uh, doping, uh, dar noi vorbim de fapt despre foarte puțini oameni nu trebuie să uităm tabloul mai amplu și felul în care noi putem să avem un impact pozitiv asupra unui număr mare de cetățeni. Este vorba de includerea socială a tinerilor, eh, sportul pentru toată lumea, includerea femeilor, eh, schimbul de bune practici privind voluntarii și, în fine, cele spuse de colegii mei, în legătură cu uh, găsirea unor uh, fonduri adecvate, pentru că dacă nu reușim să facem acest lucru, degeaba ne mai uh, străduim. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Gates! Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, chiar dacă Eh, consider că ați vorbit în special de sportul practicat de elite. Dar eh, pe mine m-ar interesa mai degrabă sportul maselor. Eh, sportul de fiecare zi, pentru că cred că este important să știm că și sportul este unul dintre mijloacele importante de a combaterea excluderii sociale. Un mijloc important uh, pentru toți cei care se află într-o situație de marginalizare socială. De exemplu, pentru toți copiii care se pot integra în societate prin intermediul spodiului. De aceea cred că este atât de important în contextul triului uh, prezidențial, urmează președinția maghiară evident. Cea de-a doua întrebare se referă la finanțare și la sponsorizare în domeniul sportului. Aici trebuie subliniat că este vorba să găsim un mijloc de control care să fie transparent. Transparent pentru lumea sportivă și pentru noi toți. Mulțumesc! Și în fine, Ivo. Mulțumesc, Doris. Am să fiu uh, foarte succint. Uh, cele mai multe lucruri s-au spus deja. Doresc să vă urez tot succesul. Ați vorbit despre noul tratat de la Lisabona, noul program uh, al Comisiei. Ați menționat rolul important pe care sporul îl joacă în societate și dumneavoastră sunteți sportiv, deci sunteți cel mai bine plasat să faceți acest lucru. Așteptăm așadar cu nerăbdare să vedem și felul în care va continua președinția maghiară. Am vorbit despre persoanele vulnerabile și felul în care ele pot fi integrate prin intermediul cluburilor sportive. Asta este o sarcină foarte amplă, de fapt, la nivel mondial. Ați menționat și combaterea efectelor negative. Nu am înțeles foarte bine ce spunea uh, domnul Kelly, cum că uh, dopingul nu ar fi atât de important, dar ce nu afectează decât o mică parte a acestei lumi. Eu cred că, din potrivă, e foarte important să combatem acest fenomen, deoarece afectează în mod negativ uh, imaginea sportului. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să avem o voce unică, o voce europeană în cadrul uh, WADA și uh, categoric trebuie să ne întărim uh, această voce, respectând, evident, și reglementările care există în cele 27 de state membre. Deci trebuie să ne facem temele pentru a ajunge la niște reglementări convergente. Și, în fine, problema bugetului. Doamnă PAC a spus că nu este normal ca bugetul să fie redus. Acum avem mai multe competențe în conformitate cu tratatul de la Lisabona și mi se pare total ilogic ca bugetul să fie redus. Mulțumesc. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc acum să răspund la cât mai multe întrebări care mi-au fost adresate. Dar întâi doresc să vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-ați făcut. Am uh, auzit uh, vorbe bune și am auzit că există mult sprijin din partea dumneavoastră în ceea ce privește programul nostru. O să încep cu problema bugetului, care e una dificilă, evident. Întotdeauna e greu să vorbești de aspectele bugetare, mai ales uh, în această perioadă foarte delicată pe care o traversăm. Înțeleg preocupările și temerile dumneavoastră, le înțeleg foarte bine și o să țin seama de ele atunci când discut cu colegii mei. Sigur că e dificil pentru că uh, printre altele sunt și ministrul belgian de finanțe, printre altele. Dar uh, trebuie să vedem uh, cum stabilim uh, cursul bugetului. Ați vorbit despre doping, despre organizația WADA, Agenția Mondială de Combatere a Anti-Dopingului. Înțeleg când ați spus că nu trebuie să ne concentrăm foarte mult, domnule Kelly, numai pe acest aspect cu dopingul și pe utilizarea drogurilor. Uh, nu zic că ar trebui să ajungem la o concluzie diferită sau la un acord diferit. Nu. Există acordul WADA. Nu are rost să ne apucăm să facem ceva în paralel. Aceste studii sunt menite să analizeze diferențele dintre cele 27 de state membre în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor WADA. E important să vedem acest lucru pentru a vedea în ce fel putem ajunge la un nivel mai mare de uniformitate. Și sunt convins că lucrurile merg bine, au mers bine în timpul președinției spaniole și cred că trebuie să lucrăm eh, și să împreună și să avem o poziție unică și să ne exprimăm cu, pe o singură voce. Asta am vrut să subliniez. Nu e vorba să producem noi reglementări, noi uh, Uh, regulamente, ci doar să adaptăm, să modernizăm ceea ce avem deja. S-au pus o serie întreagă de întrebări privind niște măsuri foarte concrete. S-a menționat uh, campionatul uh, interșcolar. Cred că eu ar fi o idee excelentă. Haideți să vedem dacă este fezabilă și în ce măsură. Trebuie să ne asigurăm că învățăm unii de la alții. Asta este aspectul cel mai important. Există uh, multe lucruri, multe inițiative, multe măsuri uh, legate de planul de acțiune și președinția următoare va, uh, va analiza aceste aspecte legate de includerea socială. Să înveți nu te costă atât de mult. Să urmezi bunele exemple pe care ți le-au dat alții nu, nu costă foarte mult și aștept cu nerăbdare să discut cu colegii maghiari în viitor. Măsuri concrete. Aici, deocamdată, nu sunt în stare să vă dau uh, un răspuns foarte concret, deoarece în 2012-2013 vom avea un al doilea program sportiv care va analiza măsurile transfrontaliere în domeniul sportului. Vor fi acolo o serie întreagă de ținte și de obiective în acel uh, program. Deci ăsta va fi primul lucru pe care îl vom analiza și anume uh, acest, uh, acest program. Apoi, în ceea ce privește diplomele, Cred că domnul Fise s-a pus o întrebare în legătură cu aceste diplome și sunt de acord cu uh, domnia sa. Ar fi, într-adevăr, o idee foarte, uh, foarte bună, deci niște diplome sportive care să fie recunoscute și în celelalte țări. Va trebui categoric să reflectăm la acest lucru. Dar, în ceea ce privește etichetarea prevăzută pentru 2012, e bine, să vedem cum ne putem asigura că frontierele sunt deschise oamenilor care au astfel de diplome pentru a putea să lucreze în celelalte țări. Cât privește dopingul și utilizarea drogurilor printre tineri, evident, trebuie să dăm un exemplu bun. Sper că dacă tinerii văd ce se, ce se întâmplă în uh, Uh, în uh, sporturile care sunt uh, foarte, foarte populare vor învăța și ei. Deci e poate mai degrabă o chestiune de bună practică cu pri... bune practici în felul în care se pune, se implementează acordul WADA. Știu deja că există diferențe legate de punerea în aplicare a uh, reglementărilor antidoping. Există diferențe între statele membre și uh, sper să ajungem uh, la mai multă armonizare în acest domeniu. Apoi, ați mai pus întrebări legate despre sport și finanțe. Dacă e într-adevăr uh, interesant uh, să am aceste două funcții în același timp. Ei bine, vreau să vă spun că în această situație poate fi util, deoarece uh, munca și sportul sunt foarte importante pentru cea carieră dublă de care spuneam. Deci există avantaje, dar pot fi și dezavantaje dacă, în calitate de ministru al finanțelor, îmi vrei să faci economii, iar pe de altă parte încerci să cheltuiești mai mulți bani încurajând sportul. Deci întotdeauna sunt și bune și rele. Uneori însă, atunci când combini mai multe funcții, pot să apară unele avantaje. Apoi, tot în legătură cu OADA s-a pus întrebarea dacă nu putem încerca să ne creștem nivelul de reprezentare la ora actuală. Noi reprezentăm 25% din bugetul acestei instituții. Va trebui să vorbim cu colegii despre acest lucru, deoarece în noiembrie va trebui să avem o poziție foarte clară și foarte fermă. Președinția spaniolă a demarat foarte bine pe această temă și sper să putem și noi să ne exprimăm uh, mai clar în viitor, dacă la o întrunire, să zicem, ai cinci reprezentanți, am văzut asta la întrunirea din mai, deci dacă ai cinci, poți să uh, obții uh, mai multe uh, Uh, decât uh, dacă sunt prea mulți și vorbesc pe prea multe voci. Deci mai bine mai puțini, dar uniți. În uh, Belgia, um, sportul este mai degrabă o chestiune de care se ocupă nivelul regional. Ori uh, aspectele științifice, să spunem, uh, sunt mai degrabă la nivel uh, național. Cred că mai important ar fi să reunim aceste lucruri la nivel comunitar. Apoi, ați mai spus că avem un program foarte ambițios și, sincer vă spun că sper că vom reuși să ne ducem la bun sfârșit aceste planuri. Presupun și sper că vom reuși. În ceea ce privește voluntarii și voluntariatul. Încă nu am o propunere foarte, foarte clară. Anul voluntariatului european, în 2011, de aceea l-am lăsat pentru ceva mai târziu, dar o să discutăm cu președinția uh, maghiară pentru a încerca să ne coordonăm eforturile de fapt atunci va fi în uh, funcție președinția maghiară și poate că de fapt va fi rolul ei să ia inițiativa aici. Dar categoric uh, vom lucra uh, în consultare cu președinția maghiară. Și în fine, sportul zilnic, categoric sunt de acord cu dumneavoastră. Sportul este important pentru toată lumea, se leagă și permite includerea socială este un element uh, crucial și, cum spuneam, dacă analizăm diversele elemente și nu vorbesc doar despre sportul de elită, ci uh, despre uh, sportul pentru toată lumea. E bine, și acestei teme îi acordăm o atenție deosebită în timpul președinției belgiene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Mulțumesc tuturor, spune doamna președinte. Deci, iată, avem uh, printre noi o persoană care este și ministrul uh, sportului și ministrul finanțelor. Uh, sperăm că în felul acesta va reuși să aloce fondurile necesare sportului Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă doresc uh, mult succes. Nu uitați că suntem alături de dumneavoastră uh, și Așa cum am văzut uh, în cadrul campionatului, fotbalul poate să ajute, poate să deschidă tinerilor uh, și, și copiilor uh, apetitul de a practica acest sport, așa cum am văzut că s-a întâmplat uh, în Africa. Vă mulțumim încă o dată, sperăm să ne revedem în curând și categoric ne vom revedea pentru o evaluare la sfârșitul președinției. Și cu asta aș dori să vă spun că am, am încheiat ședința și îi rog pe coordonatori să rămână în sală pentru că urmează întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc!